Good morning, ladies and gentlemen. May I ask... Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă rog frumos să luați loc. So we... Dragi colegi, trebuie să începem reuniunea, o reuniune deosebit de importantă. We expect more members of both committees. Ne așteptăm ca mai mulți membri de la ambele comisii să sosească în curând, dar eu sunt de părere că nu mai trebuie să zăbovim și să începem chiar acum. Vă mulțumesc! Dear Mr. Do stimate domnule Oswald, stimate doamnă comisar Crețu, dragi colegi, am onoarea să vă urez bun venit la reuniunea comună Regii Coter, ceea ce a devenit un exercițiu anual de discuție între membrii Parlamentului European și Comitetul European al Regiunilor în acest mandat parlamentar. Fiind date propunerile cu privire la noul pachet de reglementare pentru viitorul politicii de coeziune, sensul acestei reuniuni din acest an va fi să discutăm aceste noi texte juridice împreună cu doamna comisar Crețu. Și cred că reuniunea de astăzi va fi o oportunitate pentru un schimb fructuos de opinii în ceea ce privește viitorul politicii de coeziune. Noi toți suntem conștienți că astăzi, mai mult ca oricând, Uniunea Europeană se confruntă cu provocări de natură tehnologică și demografică, schimbări climatice, probleme de securitate, migrația, criza refugiaților, Brexit, instabilitate geopolitică. Principiile și valorile democratice pe care se bazează proiectul european sunt acum uh, puse la încercare. Și, în acest context, este o mare realizare faptul că avem politica de coeziune și că ea rămâne principalul instrument de investiție la dispoziția statelor membre. Acoperă, practic, toate regiunile europene, toate orașele, pentru a contribui la dezvoltarea unei economii durabile și puternice, să creeze noi locuri de muncă, să rezolve problema schimbărilor climatice, a energiei, migrația și problemele de securitate. Are o valoare adăugată ea vine din uh, posibilitatea de a se orienta în funcție de nevoile naționale, în combinație cu specificitățile regionale, în așa fel încât Uniunea să se apropie de cetățenii săi. Propunerea Comisiei cu privire la 2021-2027, cadrul financiar multianual, reprezintă un bun temei de coordonare se creează relații de complementaritate între diferitele politici europene, dar din păcate au fost făcute reduceri și ele au uh, survenit în domeniul coeziunii în mare parte și în politica agricolă comună. Parlamentul a dat o rezoluție cu privire la viitorul CFM în mai 2018, prilej cu care Parlamentul și-a reafirmat poziția de a avea o finanțare adecvată uh, pentru domeniile cheie ale politicii Uniunii Europene, în așa fel încât uh, aceste politici să-și ducă la bun sfârșit obiectivele, inclusiv în ceea ce privește finanțarea politicii de coeziune. Asta cel puțin la nivelul uh, bugetelor din 2014-2020. Un principiu de bază al propunerii legislative pentru 2021-2027 este următorul. Să avem relații de complementaritate um, uh, cu privire la toate fondurile acoperite în regulamentul comun. Doresc să subliniez faptul că propunerea de a avea o politică de coeziune reformată, modernizată, are sensul de a se axa mult mai mult pe uh, cele cinci obiective tematice predefinite. E vorba de un single rulebook. uh, pentru a crea legături puternice cu celelalte fonduri și să existe programe de susținere a reformelor, de susținere a investițiilor, toate aliniate cu uh, rezoluția uh, Parlamentului European în ceea ce privește situația politicii de coeziune post-2020 și cel de-al șaptelea raport de coeziune. Se consolidează legătura între valorile europene, politica de coeziune și guvernanța economică, ceea ce va îmbunătăți mediul investițional pentru a implementa în mod eficient fondurile europene. Autoritățile locale, urbane, teritoriale vor fi mult mai implicate în gestionarea fondurilor europene prin dezvoltarea unor strategii locale de dezvoltare. Vom avea la anul alegerile europene, parlamentare și uh, Vrem să dăm aceste propuneri legislative, oferind Uniunii Europene și cetățenilor noștri bune perspective pentru viitor. Comisia REGI se ocupă acum de un număr mare de dosare legislative. Obiectivul nostru este să votăm în comisia aceasta toate dosarele legislative înainte de vacanța de Crăciun. Raportorii Comitetului Regiunilor Uh, și raportorii noștri sunt uh, invitați să vină la reuniunile noastre în așa fel încât să își prezinte fiecare avizul înainte de adoptarea rapoartelor. Suntem foarte presați de timp acum, noi cei din Parlamentul European. Încercăm să furnizăm rezultate concrete cetățenilor noștri. Sperăm ca după alegeri noul Parlament să continue cu aceeași viteză împreună cu Comisia Europeană pentru a prezenta cetățenilor europeni un pachet legislativ finalizat în baza căruia să începem noua perioadă de planificare fără nicio întârziere. Sper ca ziua de astăzi să Uh, fie una cu rezultate bune și cu discuții fructoase. Urez mult succes tuturor și acum dau cuvântul colegului meu, domnului Oswald. Ok. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamnă Mihailova. Doamnă comisar, vă mulțumesc și dumneavoastră. Eu mi-am pregătit discursul, însă dumneavoastră ați spus aproape tot ceea ce era important în textul meu. Doresc să adaug câteva elemente în ceea ce este Comitetul European al Regiunilor. Suntem foarte mulțumiți că există acum această tradiție a reuniunilor noastre. A, început, a fost lansată această inițiativă în urmă cu câțiva ani, reuniunea Regii Coter. Mă bucură foarte mult că este alături de noi și doamna comisar. Dacă vă amintiți, în urmă cu trei ani am început lupta pentru coeziune nu se menționa foarte mult acest subiect în propunerea lui Juncker și, dacă bine vă amintiți, am creat o alianță pentru coeziune la vremea respectivă și am arătat Comisiei și tuturor cetățenilor cât de importantă este coeziunea pentru toți cetățenii Europei. E un lucru mult mai important acum, mai ales că vin alegerile europene. Cred că situația ar putea fi foarte periculoasă dacă oamenii, de exemplu, nu se prezintă la urne la alegerile europene și dacă nu vom avea un bun Parlament European în următoarea legislatură. Coeziunea poate arăta oamenilor care este valoarea adăugată europeană. Noi mereu vorbim despre valoarea adăugată europeană, pentru noi însă este important ca oamenii să simtă că Europa le îmbunătățește viața. Și aici intervine coeziunea. Salutăm acest regulament Există raportori de ambele părți, de partea Comitetului Regiunilor, de partea Parlamentului. Acum începem să cooperăm, să purtăm o conversație, o discuție despre cum să îmbunătățim acest regulament pentru Europa și pentru beneficiarii ultimi, căci ei sunt cei care vin cu proiecte concrete care îmbunătățesc viața oamenilor. În ceea ce ne privește pe noi, putem spune că am discutat mult pe acest subiect, Mă bucură faptul că politica de coeziune este pentru toate regiunile. Sunt categorii de regiuni, iar, iarăși un aspect important. Și cel mai important aspect se referă nu doar la faptul că există acest regulament. Vrem să existe și simplificare. S-au făcut multe la acest capitol, dar mai sunt lucruri de bifat, căci uh, lucrurile nu depind doar de regulament, ci și de orientări. Vrem să găsim proiectele cele mai potrivite pentru o anumită regiune. Trebuie să existe flexibilitate, deci, și o abordare integrată cu sinergii. Acum avem un regulament. Și, pe lângă acesta, trebuie să ne gândim cum putem să ne orientăm în funcție de nevoi și să acoperim totul în acest regulament, fără a trena, uh, fiind dat că oricum sunt de față și raportorii noștri și raportorii Parlamentului, trebuie să vă spun că uh, ne-am orientat în așa fel încât să amânăm reuniunea COTER până după această reuniune, în așa fel încât să vedem ce se dezbate aici și cum să ne orientăm mai bine avizele noastre. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Oswald. Am acum plăcerea de a oferi uh, cuvânt, de a da cuvântul doamnei comisar Crețu. Ne bucură foarte mult să vă ascultăm. Noi uh, lucrăm pe propunerea comisiei, însă este mereu o plăcere să discutăm oricând cu dumneavoastră. Vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult și pentru mine e o mare plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamna președintă Mihailova, domnule Osval, distinși eurodeputați, distinși membri ai Comitetului Regiunilor. Cum spuneam, e întotdeauna o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Și acum nu, situația nu e ca de obicei, pentru că ne întâlnim după ce am făcut propunerea pentru următorul CFM, pentru 2001-2027, este în mâinile dumneavoastră, este în mâinile Consiliului și Parlamentului în calitatea lor de colegiuitori. Susținerea dumneavoastră a fost întotdeauna și este absolut esențială și mai mult decât orice aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ne-ați trimis, sunteți alături de noi în prima linie a frontului. Vreau să spun că apreciez în mod deosebit uh, modul eficient și rapid în care desfășurați uh, discuțiile privind politica de coeziune. Domnul Oswald ne-a reamintit despre Alianța pentru Coeziune Cred că a fost un pilon important pentru lupta noastră pentru calea rurală, pentru că împreună am fost puternici și am trimis un mesaj tuturor părților interesate. Și de asemenea trebuie să menținem pasul în viitor. Știți foarte bine că am reușit să prezentăm o politică a coeziunii și o anvelopă ca, în care această politica pare ca cea mai importantă, este vorba de 360 de miliarde uh, de euro, este un element cheie al modernizării. Nu e vorba numai de bani, ci e o expresie concretă a solidarității europene, a valorilor europene și a creșterii durabile. Suntem într-un moment cheie în istoria politicii de coeziune și sper că propunerea noastră din martie din mai, mă scuzați, spune doamna Crețu, va marca o modernizare importantă. Știți foarte bine că politica noastră a fost uh, concepută în 1975. Uh, la vremea respectivă nu existau nici măcar telefoane mobile, iar acum a trebuit să adaptăm această politică la telefoanele inteligente, așa încă apreciez susținerea dumneavoastră, vă solicit uh, susținerea în continuare uh, astfel încât să avem niște priorități mai prietenoase, să ne concentrăm pe provocările principale ale zilei de astăzi și o politică mai simplă, mai dinamică, un sistem de prezentare mai dilabic. Noi dorim să fim mai prietenoși cu utilizatorii, așa cum s-a propus și la Parlamentul European și la Consiliu. S-au propus diverse asemenea mijloace de simplificare. Nu are niciun rost să ai telefon inteligent dacă e prea complicat să-l folosești, așa încât trebuie să fim mai prietenoși, mai flexibili. Avem cinci priorități simple, clare, pe care mă voi concentra supra lor într-o propoziție. O o Europa conectată socială cu emisii scăzute de carbon, mai simplă, inteligentă și apropiată de cetățeni. Deci nu mai tragem linii artificiale, de exemplu, între obiectivul de prioritate unu și altceva, pentru că aducem împreună diverse IMM-uri, educație, capacitatea de a avea rezultate, Acțiunile complementare, de exemplu, în trecut ar fi avut nevoie de priorități diferite. Meniul acesta este util și pentru comunicare. În Uniunea Europeană facem foarte multe lucruri bune, știți foarte bine, dar nu întotdeauna reușim să comunicăm bine cu cetățenii. Asta a fost una din prioritățile principale ale mandatului nostru comun și la Consiliu și la Parlament, pentru că e păcat să vezi că 75% din populație în medie din Uniunea Europeană nu știu când se duc la spital sau la școală sau pe autostradă că e vorba de bani europeni și de solidaritatea europeană. Avem cinci priorități simple care credem că sunt mai bune decât 11, sunt mai ușor de exprimat, mai ușor de înțeles și mai ușor de raportat pe platformele pentru, deschise pentru date a doua prioritatea tematică reprezintă o modificare a acțiunilor. Avem prioritatea 1, o reopă mai inteligentă și dorim să pregătim terenul pentru această Europa mai inteligentă, pentru că dacă ne gândim la firmele care conduc astăzi lumea, vedem că acești uriași a economiei de astăzi uh, s-au născut doar acum puțini ani, uneori uh, într-un garaj, unde a apărut uh, o idee creatoare care a fost fertilizată, eu știu, printr-un investitor benefic, printr-un investitor care a dorit să-și investească bani acolo deci trebuie în regiunile noastre, în țările noastre, să avem idei creatoare, întreprinzători, uh, ca să folosească aceste semințe ale inteligenței pentru economia de mâine. Și noi vom încerca să le punem la dispoziție solul fertiv, sisteme de inovări, uh, susținere pe piață, investiții pentru a rămâne competitivi într-o lume unde tehnologia e din ce în ce mai importantă. Sunt două provocări pentru a transforma economia noastră. Am menționat deja unul și anume transformarea tehnologică, dar este importantă și tranziția la o economie cu emisii scăzute de carbon. E prioritatea a doua, o Europa mai verde, uh, cu emisii scăzute de carbon. E vorba de eficiența energetică, de utilizarea energiilor regenerabile, sisteme energetice inteligente. Europa, sunt absolut sigură, are potențialul să aibă un rol de conducere, un rol prioritar în lume. În al treilea rând, mă refer la un sistem de realizare mai simplu și mai dinamic, dacă vrem o politică mai eficientă, avem nevoie și de un sistem de prezentare a realizărilor mai simplu. N-are rost să avem uh, și mă voi întoarce la ceva ce am spus astăzi, să avem un telefon inteligent. Ce facem cu telefonul inteligent dacă nu avem uh, uh, o dacă avem o conexiune lentă la internet sau nu avem conexiune la internet. Important este să nu avem amânări uh, să nu așteptăm, pentru că în felul acesta nu, nu va funcționa nimic. Deci trebuie să uh, desprindem niște învățăminte din trecut și pentru perioada următoare de programare. Vă sunt recunoscătoare pentru că uh, ne-ați susținut, a susținut viziunea mea pentru simplificarea asta radicală și împreună cu dumneavoastră am, uh, ne-am străduit să eliminăm birocrația Uh, s-a muncit foarte mult la grupul la nivel înalt pentru simplificare, pentru a avea un cadru mai simplu și mai eficientizat. Am vrut să trecem de la proceduri la rezultate. E mai important pentru beneficiar să se concentreze pe aplicare, pe punerea în aplicare, decât să facă hârtii și de foarte multe ori directorii de proiect se concentrează pe raportare, pe facturi, pe hârtii, pe administrație și oriunde vă duceți auziți aceleași plângeri. Deci vrem ca energia creatoare să se concentreze pe rezultate. Un alt principiu călăuzitor care e foarte important în zilele de astăzi, în aceste zile turbulente, în această perioadă care ne pune greu la încercare, lucrul cel mai important e încrederea. Trebuie să plecăm de la experiența directorilor și trebuie să avem încredere în ei pentru că au experiență. Să nu fim aroganți, să nu pretindem că noi la Bruxelles știm totul, că știm noi exact ce au ei nevoie acolo. Trebuie să le permitem uh, să facă programe mai individualizate, să fim mai flexibili avem încredere în autoritățile de gestionare care uh, reglementează și pentru cele mai proaste scenarii. Vrem să promovăm sentimentul acesta al uh, implicării. Propunerile noastre de simplificare sunt largi. N-are rost să le menționăm acum pe toate aici, dar aș vrea să vă recomand uh, manualul de simplificare care are 80 de măsuri de simplificare cheie care sunt descrise acolo. Aș dori totuși să vă mulțumesc pentru reacția pozitivă. Am discutat cu mulți dintre dumneavoastră pentru că am fost și eu membru al Parlamentului European, am discutat cu mulți membri ai regii și cu multe părți interesate. Am auzit multă susținere pentru efortul de simplificare și mă voi baza pe susținerea dumneavoastră în lunile viitoare când discutăm acest regulament la nivelul Parlamentului European și la nivelul Consiliului. Realmente am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Știu foarte bine că Parlamentul European la comitetul, și la Comitetul Regiunilor există dorința foarte mare de a accelera un acord și de a ajunge la un acord până la alegerile europene. Problema este că trebuie să vorbim și cu statele membre, cu reprezentanții în Consiliu. Este absolut crucial pentru politica de coeziune să avem un acord privind CFM-ul înainte de alegerile europene nu din cauza alegerilor europene, ci pentru că se vor mai apare, apărea amânări. După părerea noastră, sunt uh, în 28 de state membre, sute de părți din proiecte nu vor fi finalizate cu bani europeni, ci cu bani naționali dacă nu încep uh, aplicarea noii perioade de programare de la 1 ianuarie 2021. E un pericol real și cred că trebuie să avem un acord în timpul președinției României. Pentru că știți foarte bine că acum sunt multe amânări da, datorați a doi factori externi. În primul rând, adoptarea târzie a legislației în decembrie 2014 a avut doar un an pentru acordurile de parteneriat și încă un an pentru condiționalitățile exante și a început punerea în aplicare în 2017. Și acum în 2018 realmente uh, avem cheltuieli. Deci, după cum spuneam, nu mă ascund și spun că avem nevoie de ajutorul dumneavoastră Întotdeauna există un cost al schimbării, dar uneori oamenii preferă să urmeze, eu știu, telefonul vechi dacă vreți, e mai confortabil, e cunoscut, dar nu mai este viitorul pentru noi. Așa încât vă rog să participați alături de mine și să le reamintiți altor participanți, mai ales Consiliul European, că dacă păstrăm vechile obiceiuri, asta înseamnă costuri foarte mari și uh, această CFM-ul trebuie să intre în vigoare cât mai repede cu putință și legislația noastră mai flexibilă, mai simplificată și mă bucur de ce am realizat. Pentru că acum un an sau acum doi ani eram aici împreună și ne întrebam ce o să facem cu Brexit-ul că pierdem al doilea contributor net al sunt foarte multe provocări la adresa controlelor la VAM, controlelor la frontiere, pentru că niciodată Uniunii Europene nu i s-a cerut să intervene. Acum avem o politică de coeziune care are cea mai mare anvelopă, 373 de miliarde, care acoperă toate regiunile. Și cred că este foarte important, pentru că am avut această dezbatere dacă trebuie să avem doar pentru regiunile bogate sau mai puțin dezvoltate. Și motoul meu a fost că nicio regiune nu trebuie lăsată la o parte, pentru că asta aduce Europa împreună, mai aproape și nu creează diviziuni și aduce Europa mai aproape de cetățeni. Domnul Oswald vorbea despre alegerile care ne așteaptă. Nu e vorba numai de alegeri, e vorba de uh, eu știu, valurile acestea antieuropene. Noi trebuie să dovedim că avem reușite. Am făcut atât de multe lucruri în statele membre prin politica de coeziune. Multe lucruri sunt luate de bune. Ieri, știți, mulți dintre dumneavoastră am fost la, ați fost la deschiderea cu președintele Juncker și ați văzut cât de mulți tineri participă în programul Erasmus. Se, Uh, deplasează dintr-un stat într-altul, lucrează într-un alt stat și iau lucrurile ca atare, pentru că nu-și aduc aminte uh, de trecut. Acum 30 de ani nu e prea îndepărtat de noi. Suntem suficient de mari să ne aducem aminte de momentul în care comunismul domnea în Europa și nu puteam să uh, alegem să lucrăm într-o altă țară, nu puteam să alegem unde să mergem. Suntem destul de tineri ca să răspundem pentru viitorul generației următoare. Vă mulțumesc încă o dată. Vreau să spun că scopul nostru este să avem o Europa a rezultatelor, o Europa mai inteligentă, cu, cu întreprinderi concurențiale, competitive, cu emisii scăzute de carbon și să păstrăm planeta pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor noștri. Pașii următori sunt clari și ne așteaptă un uh, program strâns care poate fi realizat și vreau încă o dată să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați angajat față de acest program foarte strâns. Sper să începem negocierile foarte curând. Pentru următoare CFM avem nevoie de vreo 15 trialoguri, deci aștept să le începem, pentru că durează mult timp. Suntem printre prieteni aici, de aceea întotdeauna voi fi foarte deschisă cu dumneavoastră și îndrăznesc să vorbesc deschis. Programul vostru, dumneavoastră este ambițios, îl salut, dar vă rog foarte mult dacă să putem să fim mai ambițioși. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările, comentariile și discuțiile. Mulțumesc! Thank you very much, Commissioner. Now... Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Continuăm acum cu o discuție care îi va implica în primul rând pe coordonatorii din ambele comisii, după care vom da cuvântul membrilor. Începem cu domnul coordonator din partea PPE. Sunteți gata să interveniți? Domnul Arimond va lua cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. O intervenție spontană, căci domnul Van Nistelrooy nu e Doresc, în primul rând, să mulțumesc vorbitorilor, în primul rând pentru că sunt apărători vehemenți ai politicii de coeziune, politicii regionale și revin asupra aspectului că în anul 2018 este un lucru foarte important, mai ales pe fondul a ceea ce se va întâmpla în mai 2019. Este foarte important să știm ce vrem. Asta este foarte important și pot să vă vorbesc nu doar din perspectiva unui grup politic, ci din perspectiva unui raportor, spunându-vă că în ultimele luni am făcut ceea ce s-a vrut din partea noastră, ceea ce s-a considerat important, și anume să trecem cât mai repede, să aducem rapoartele cât mai repede în uh, să aducem rapoartele, să le trecem cât mai repede prin comisii și să intrăm cât mai repede în trialog. Uh, N-a fost foarte ușor. Toți cei care au participat ca raportori știu prea bine despre ce vorbesc și cât de mult s-a lucrat în vacanța parlamentară de vară. A fost foarte greu, căci e vorba de rapoarte legislative legate de CFM. Și de obicei durează foarte mult timp pentru că trebuie să ai totul în vedere și să discuți uh, cu toți cei vizați în teritoriu chiar n-a fost posibil, mereu fiind dat uh, scurtimea uh, perioadei. Însă am încercat, eu am încercat să mă întâlnesc cu actorii principali, să vorbesc cu ei. Au rezultat, zic eu, rapoarte importante. Ele sunt acum în discuție la comisia noastră și în curând vom elabora rapoarte de compromis uh, mă scuzați, amendamente de compromis modificăm un pic uh, textul comisiei, însă orientarea principală a comisiei, filozofia comisiei rămâne în picioare. Și cred că ne vom încadra în timp, vom putea să respectăm calendarul în așa fel încât înainte de sfârșitul anului să putem iniția trialogul. Trebuie să ne punem o întrebare de principiu. Astăzi, 9 octombrie 2018 și ea sună în felul următor – de ce mai avem nevoie astăzi, mai mult decât oricând, de politica regională? Se discută acum despre CFM, discuțiile merg în direcția uh, economiilor de bani, în așa fel încât uh, să se facă sacrificii și de fiecare dată când discutăm despre sacrificii la CFM, e numită politica regională. Ultima dată am reușit să menținem nivelul Anul acesta însă e și Brexit în discuție. Evident că s-ar putea face reduceri, dar e o întrebare de principiu. De ce să facem sau să nu facem asta la politica regională? Contextul politic impune o reflexie, să oferim un răspuns exhaustiv. Politica regională trebuie păstrată așa cum este ea, din trei motive simple. Odată, eu cred că în Europa cuvântul solidaritate nu mai are valoarea uh, de dinainte, și anume ca cel mai puternic să-l ajute pe cel mai slab. Aceasta a fost uh, ideea de bază a politicii, de regiona, a politicii regionale. Eu de-aia am și intrat în politică, pentru a păstra și a apăra acest principiu. În momentul în care cineva se ridică și spune nu mai avem nevoie de asta, noi trebuie să sărim și să spunem ba da, avem nevoie. Dacă nu mai cuprindem acest element în politica noastră, atunci Europa își pierde sufletul și n-ar trebui să se întâmple asta. Ar trebui să facem front comun, noi toți cei de aici, cei din Comitetul Regiunilor, absolut toți, și să spunem că nu e permis așa ceva. Asta a fost în primul rând. Și în al doilea rând, lumea se schimbă. Și politica structurală a oferit un uh, răspuns foarte bun, pentru că s-au schimbat obiectivele. Nu se mai construiesc doar autostrăzi, de exemplu. Se privește în viitor. Se dorește o investiție în Europa inteligentă, Smart Europe. Și când spun smart, inteligent, la mine asta înseamnă o Europa care să fie fruntașă în lupta împotriva schimbărilor climatice. Este și a trebuit să rămână. Ultima dată ne-am orientat foarte bine, am definit lucrurile foarte bine și am spus pentru ce să fie cheltuiți bani în politica de dezvoltare regională. E vorba de un domeniu politic unde noi suntem fruntași și este un rol pe care n-ar trebui să-l lăsăm să ne scape printre degete. Noi creăm viitorul. Nu doar că suntem solidari, dar ne pregătim pentru viitor. Cine mai poate să spună asta despre sine? Noi putem, însă o facem pe un ton mult prea încet. Ar trebui să răcnim, să spunem că noi susținem proiecte care pregătesc viitorul copiilor noștri. Suntem foarte bune, descurcăm și ar trebui să rostim lucrurile ca atare. Și apoi mai este un lucru care mă îngrijorează cu adevărat și care este foarte important, și anume, am sentimentul că la nivelul statelor membre e o tendință acum se vorbește din ce în ce mai tare despre statul național care trebuie să fie pe primul loc, un fel de America First, uh, principiu preluat. Mi se pare că acest principiu își găsește locul din ce în ce mai tare în statele naționale europene. Cumva să fii mai egoist și să pierzi din vedere vecinul. Sunt raportor pentru programul Interreg și știu despre ce vorbești, despre ce vorbesc. Mi se pare că este foarte important să putem să aducem la masa negocierilor 3-4 parteneri cu probleme similare, care să rezolve împreună o problemă. Eu așa mi-am imaginat Europa în momentul în care, tânăr fiind, am intrat în politică. Ca 3-4 state membre să se ocupe împreună de o problemă cu succes. Căci asta înseamnă Europa. Și anume să lăsăm frontierele să dispară. Eu trăiesc la patru frontiere, nu le mai simt este o ușurare să se întâmple asta. În trecut puteai doar să visezi la așa ceva, dar tendința aceasta de a ridica frontierele, ea există, e adevărată și ar trebui să o contracarăm făcând politică regională, venind cu aceste proiecte în uh, procedura de shared management, uh, gestionare partajată, să facem în așa fel încât să existe regiuni partenere care să conlucreze, să apărăm acest principiu, că este o politică bună, de bun simț, una foarte decentă și doar așa mâine va mai exista Europa. Dar toate acestea sunt uh, maculatură deocamdată și dacă nu reușim ca pentru aceste trei domenii să găsim banii necesari, atunci aceste politici nu mai pot merge înainte. Se fac reduceri și dacă din cauza acestora politica regională va avea de suferit, va fi foarte grav. Noi scriem lucruri în texte, ele au însă un sens doar dacă în spatele lor vine bugetul nu este neapărat un apel către noi, noi suntem cu toții de părere că trebuie să fie mai mulți bani, este un apel către statele membre. Statele membre, dacă vor să aibă ele această politică, politică importantă în cele trei uh, motive numite de mine anterior, atunci statele membre trebuie să prevadă banii necesari, căci până la urmă este în beneficiul lor. Este un apel, deci, la toți cei care fac această politică să facă lobby pe lângă statele membre, în așa fel încât statele membre să prevadă sumele importante necesare fiind raportor pentru Interreg, îmi dau seama că e vorba de un instrument foarte simplu de a face cea mai bună publicitate pentru Europa. Dacă ar fi să dăm un, cuiva un contract să facă publicitate pentru Europa, în mod obișnuit, ea, dacă ar fi inteligentă, agenția s-ar întoarce către noi și ar spune, știți ceva, nici nu aveți nevoie de publicitate, aveți politică regională, vindeți-o mai bine, spuneți oamenilor care sunt sumele investite în spitale, în infrastructură, în hub în smart cities? Arătați că acești bani vin din partea Europei și atunci oamenii își vor da seama că Europa se descurcă bine. Am uh, scris asta și în Omnibus, că trebuie să avem bani uh, pentru a ne face reclamă, putem să ne facem reclamă și cei care participă la politica regională trebuie și ei să ducă vorba mai departe, fiind astfel și mai simplu. Căci nu se poate ca un participant, ca un ONG, ca un, ca un antreprenor care a participat la programele de politică regională să aibă sentimentul că e mai bine să meargă la bancă să ceară un credit în loc să depună dosarul pentru cofinanțare. Asta a fost o tendință care s-a conturat. Ar trebui însă să întoarcem lucrurile ca, să, ca oamenii să aibă din nou chef de politică regională, să fie interesant. Deci este un lucru important nu doar pentru politica regională în sine, ci pentru Europa. Vom reuși să facem un serviciu Europei. Și asta automat înseamnă un serviciu nouă și deci dacă ne reușește asta, vom fi izbutit, vom fi obținut un lucru deosebit de important. Vă mulțumesc! Thank you. Domnul Oswald. Thank you very much just now for... Mulțumesc foarte mult uh, din partea Comitetului Regiunilor, doamna Catiușa Marinei, coraportor pentru regulamentul prin dispozițiile comune. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnule președinte a Comisiei Regii stimată doamnă comisar. Cred că ședința din această dimineață este deosebit de importantă pentru activitatea noastră. Asta din punctul de vedere al Comitetului Regiunilor și mai ales dacă ne gândim la regiuni și orașe, pentru că noi suntem reprezentanții, administratorii comun, comunităților pe care le reprezentăm aici. contextul discuției referitoare la politica de coeziune nu se limitează la, la ce a spus, al minter pe bună dreptate, doamna comisar, principalele instrumente, este instrumentul principal de investiții pentru Uniunea Europeană, este instrumentul în care se concentrează fondurile, în care interpretăm și traducem întregul concept de solidaritate și procesul de integrare de integrare a diversității chiar, dar este de asemenea un demers important pentru regiuni și orașe. Vorbim de principalul instrument strategic de investiții. Și aș sublinia aici un aspect. În perioada recesiunii, mai ales la nivelul regiunilor și orașelor, statele membre cele mai afectate de criză aveau probleme cu bugetul național, foarte adesea, în aceste cazuri și pentru multă vreme, politica de coeziune a fost singurul instrument de investiții structurale strategice. Autoritățile municipale și regionale au ajuns să înțeleagă pe deplin care este importanța și potențial impact al acestor politici. Considerăm, prin urmare, suntem într-o etapă extrem de importantă, a venit propunerea comisiei, urmează să înceapă negocierile. Prin urmare, este important să existe o alianță strategică între instituțiile noastre, Comitetul Regiunilor și Parlamentul European. Ambele reprezintă cetățenii într-o manieră mai directă, evident, Parlamentul, pentru că Membrii acesteia sunt aleși prin vot direct de cetățenii europeni, dar și Comitetul Regiunilor, pentru că acesta reunește reprezentanții ai autorităților locale. Prin urmare, Etapa ce urmează este una deosebit de importantă și trebuie să ne asigurăm că această politică de coeziune nu ajunge să fie privită ca un tip de uh, colac de salvare menit a ne salva, a ne, a ne mântui. E o politică structurală, asta trebuie înțeles, o politică ce ar trebui să ne ajute să întărim componenta structurală la nivel european și de aceea sprijinim pe deplin propunerea Comisiei. Pentru că vrem ca această politică de coeziune să fie apărată, pentru că vrem ca inovația să fie încurajată și la fel creșterea economică la to- în toate regiunile europene, nu doar în cele care uh, sunt uh, oarecum înapoi, ci la nivelul întregii Uniuni. De asemenea, am dorit să repetăm faptul că dimensiunea de planificare locală și regională trebuie să continue, pentru că e o componentă extrem de importantă în contextul noului cadru legislativ, toată chestiunea guvernanței, principiul subsidiarității, participarea partenerilor instituționali, dar în același timp uh, și a partenerilor economici și sociali în punerea în aplicare a planurilor și programelor decise pe baza politicii de coeziune. Toate aceste lucruri sunt esențiale și în avizul pe care noi l-am pregătit și care va fi prezentat Coter pe 24 octombrie, eu și colegul meu am subliniat importanța evitării unei situații în care anumite state membre cer un recurs centralizat, taxat pe dimensiunea națională a acestor fonduri, care adesea se dorește a substitui investițiile naționale la nivel local. Noi dorim să apărăm acest instrument în ideea că e un instrument la care pot recurge autoritățile locale în chestiuni de ordin strategic, în chestiuni menite a păstra dimensiunea concurențială la nivelul regiunilor și municipalităților. Suntem de acord cu pragul propus pentru zonele de tranziție, cu acest concept de venit mediu per capita și am vrea să trecem acum la o serie de alte dimensiuni și aspecte. Uh, colegii de la Regi urmează să pregătească propriul raport în ideea de a asigura un plus de convergență. Ce vreau să spun aici? N-aș vrea să mă limitez doar la chestiunile consensuale. Sunt și alte aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. În Comisia Regii, chestiunea dimensiunii teritoriale ar trebui să fie inclusă pentru a avea un anumit echilibru la nivelul fiecarei țări. De asemenea, e important să continuăm uh, eforturile de simplificare. Comisia a făcut deja eforturi în acest sens. Politica de coeziune trebuie să se adreseze cetățenilor, antreprenorilor, chiar și uh, administrațiilor locale din uh, așezările mai mici și prin urmare trebuie să reducem povara birocratică. <clears throat> Cu cât e mai ușor să utilizezi un astfel de instrument, cu atât răspunzi mai bine la cerințele cetățenilor. La nivel local și cu atât uh, mai multă încredere reușești să câștigi la nivel european. Un element care uh, ridică semne de întrebare este regula N plus 2. Noi considerăm că pentru autoritățile locale ar fi de preferat să rămânem la N plus 3. Ca să nu ne pomenim uh, că avem uh, multe suprapuneri între programele noi și cele vechi. Asta ar putea duce la întârzieri în punerea în aplicare a noului program într-o perioadă în care se fac majoritatea investițiilor strategice. În opinia noastră, este esențial să spunem că politica de coeziune nu poate fi asociată cu condiționalități de ordin macroeconomic și de asemenea nu ar trebui să țină cont de rolul uh, autorităților locale și regionale. În ceea ce privește aspectele menționate de mine, și care tind să aibă sprijinul cam al tuturor, cred că am putea, pe acest plan am putea să ajungem la rezultate foarte bune, ceea ce ne va da posibilitatea să ne păstrăm, să păstrăm această politică și să subliniem ideea de Europa Unită la nivel local. Politica de coeziune este probabil unul din cele mai vizibile, concrete instrumente care uh, ilustrează importanța unei Europe unite, politici educaționale, de formare, strategii în materie de mediu, planificare urbană, amenajarea teritoriului. Uniunea Europeană a ajutat concret, nu doar cu bani, ci și în direcția creierii unei culturi noi. O nouă manieră de a aborda administrația locală și guvernanța locală în opinia mea, anul viitor credibilitatea noastră va fi în joc și de aceea e important să mergem înainte și în negocierile cu statele membre, cu guvernele statelor membre, reducerile bugetare ar putea duce la renaționalizarea anumitor politici. Asta ar fi uh, o condamnare la moarte <clears throat> pentru politici importante al minteri eh, europene pe care comunitățile locale contează. În, în raportul nostru am subliniat faptul că noi vom fi aliații dumneavoastră, vom ajuta la a negocia la nivelul statelor membre un alt tip de buget, un buget care nu doar să rămână la nivelul actual, dar care să duc la un plus de integrare. Dau acum cuvântul doamnei Crel, coordonatoare din partea socialiștilor și democraților în Comisia Parlamentară Regii și de asemenea coraportoare privind regulamentul referitor la dispozițiile comune. Doamnă Crel, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Într-adevăr, pot să mă alătur celor spuse de colegul Arimon în ceea ce privește politica de coeziune Într-adevăr, susțin tot ceea ce a spus el și nu o să repet lucrurile acelea, însă aș vrea să mă refer la două, trei aspecte mai specifice. Cred că Parlamentul European, în special Comisia Regii și Comitetul Regiunilor, au o răspundere uh, importantă față de cetățenii europeni, o răspundere specială, căci noi, din punct de vedere instituțional, suntem elementul de legătură între toate instituțiile europene, orice înseamnă acestea, și cetățenii europeni. Căci avem contactul cel mai apropiat cu ambele părți și suntem parte a instituțiilor europene. Și Tocmai pentru politica de coeziune, acest lucru este foarte important. De ce? Căci politica de coeziune în continuare este singurul instrument de investiție care merge mână în mână cu regiunile, cu orașele, se face o planificare la comun, o pregătire împreună și ideile pornesc de la bază din regiuni. Ele apoi sunt implementate cu uh, bani europeni. Deci, acesta este motivul pentru care pe viitor avem în continuare nevoie de această politică. În statele membre, din ce în ce mai mult este euroscepticism. În multe guverne există tendințe puternice înspre renaționalizare. Noi cei de aici știm cu toții foarte bine că asta nu va însemna succesul Uniunii Europene. Trebuie, din nou, să restabilim încrederea populației în capacitățile Uniunii Europene de a soluționa problemele. Și și aici, politica de coeziune are posibilitatea nu doar de a oferi investiții în proiecte, ci și investiții în încrederea în Uniunea Europeană. Avem nevoie de Uniunea Europeană. Trebuie să arătăm asta într-o lume globală, într-o lume care, din potrivă, nu este mai simplă, ci tot mai complicată. O lume afectată de schimbările climatice și nu numai. Cu toții cred că suntem de acord despre asta. Și de aceea doresc să fac un apel celor, către cei care nu sunt astăzi aici, dar care poate au observatorii în sală, și sper ca mesajul să fie transmis mai departe. Deci fac un apel către aceștia cât mai repede și cât mai corespunzător să țină cont de solicitările Parlamentului în ceea ce privește fixarea uh, cadrului financiar multianual. Noi, cei de la Comisia Regii, ne-am asumat un angajament să primim mandatul cât mai repede pentru regulamentele din domeniul întregii politici de coeziune. Doamna președintă chiar a menționat asta la început și a spus că în decembrie vrem să uh, dăm o decizie și apoi să intrăm în, uh, în trialog. Vom face asta. Iar pentru regulamentul cadru, aici coraportor este colegul meu Andrei Novakov, sper să putem continua, să începem negocierile pentru ca măcar la domeniul programării și al managementului să putem uh, purta trialogurile, să obținem un rezultat, să încheiem lucrările în așa fel încât regiunile să știe ce le rezervă viitorul. Mie mi se pare că este foarte important, dar mai e și sarea lui Damocles, uh, a CFM-ului, care mereu planează asupra noastră, căci deocamdată iată că nu există un numitor comun, nu există un acord în ceea ce privește propunerea Comisiei și a domnului Oettinger și cu siguranță niciun acord în ceea ce privește ceea ce vrea Parlamentul. Deci, se prea poate să se întâmple în felul următor, dragi colegi. Consiliul cu statele membre să fie de acord cu un buget care să fie sub propunerea comisiei. Și dacă se petrece așa ceva, atunci va trebui probabil să regândim politica de coeziune. Eu nu vreau asta, dar tocmai de aceea trebuie să dăm noi un semnal de aici, de la această reuniune, să cerem Consiliului să facă o propunere, să vină la masa negocierilor în așa fel încât să ajungem cumva, cumva la un numitor comun, undeva probabil între poziția Parlamentului și cea a Comisiei, în așa fel încât să ne putem continua activitatea într-o manieră de bun simț. Ce am propus noi în ceea ce privește regulamentul cadru? Mulțumesc foarte mult Comisiei pentru propunerea pe care a înaintat-o cu participarea tuturor regiunilor la politica de coeziune. Pentru noi este foarte important acest aspect și a fost o decizie fundamentală pentru viitorul politicii de coeziune. Dar trebuie să mai uh, avem în vedere un aspect. Această politică de coeziune pe viitor trebuie să meargă uh, pe un principiu puternic al parteneriatului, și anume regiunile, uh, domeniul local, orașele să participe la procesul uh, pregătirii programelor. Prin urmare, noi vom consolida acest aspect în procesul legislativ. Considerăm iarăși că este important un lucru. Domeniul dezvoltării rurale să fie cuprins în politica de coeziune, în așa fel încât dezvoltarea rurală să nu mai fie privită ca fiind doar uh, o promovare și o ajutorare a fermierilor. Este mult mai mult decât atât, deci trebuie să se facă o interconectare foarte bună în uh, regulamentul cadru cu acest uh, aspect. Pentru asta pledăm noi, cei de la comisia noastră, în așa fel încât Fondul pentru Dezvoltare Rurală să vină sub regulamentul cadru din nou. Domnul Arimo a spus deja asta, avem un mare interes ca programul Interreg să fie mult mai bine dotat din punct de vedere financiar și de aceea am propus ca mijloacele să fie uh, sporite cu 3% din uh, mijloacele totale, indiferent cum privim lucrurile și unde le încadrăm. Vrem, în orice caz, ca mijloacele să fie sporite simțitor pentru Interreg, iar pe viitor ne dorim să existe cooperare interregională. Apoi, ne mai dorim un lucru. Avem mijloace la dispoziție, iar ele trebuie să fie interconectate într-o manieră mult mai eficientă și simplificate cu alte programe ale Uniunii Europene. Considerăm că este foarte important și permiteți-mi să fac încă un comentariu. Politica de coeziune nu este doar un instrument pentru a-i ajuta pe unii pe undeva să facă investiții. Nu, este un instrument care utilizează mijloace în mod intens de exemplu, în ceea ce privește susținerea luptei împotriva schimbărilor climatice, susținerea cercetărilor în domeniu. Noi susținem toate aceste domenii cum nu o mai face niciun alt instrument din Uniunea Europeană. Și tocmai de aceea este foarte important să prevedem o legătură strânsă cu uh, viitorul program de cercetare Orizont și apoi cu InvestEU. Pentru noi toate aceste lucruri sunt uh, relevante. Vom discuta dacă suntem de acord cu transferurile. Raportorii le resping. Însă eu știu că pozițiile sunt uh, extrem de diferențiate și în săptămânile și lunile ce vor veni, cu siguranță vom găsi compromisuri. Apoi doresc să mulțumesc uh, Comisiei încă o dată pentru faptul că s-a străduit ca ceea ce am obținut ca simplificare la negocierile pe omnibus să fie continuat uh, din domeniul politicii de coeziune și în noul regulament. Susținem asta cu vehemență. A rare ori am uh, posibilitatea de a discuta într-o asemenea formulă, uh, inclusiv cu Comitetul Regiunilor, și am o rugăminte către regiuni. N-are niciun rost să facem simplificare doar la nivel european. Avem nevoie de această simplificare și de uh, Uh, cooperare mai departe și în statele membre și în regiuni. Și știu prea bine despre ce vorbesc, căci adesea călătoresc în regiuni, nu doar în regiunile din Germania, și deci știu că e nevoie să se facă recuperare, să se întreprinde toate eforturile pentru ca simplificarea să ajungă acolo. Și nu este în beneficiul nimănui dacă peste 5 ani încă mai spunem că vrem să fie totul simplu. Și mereu se va spune cei de la Bruxelles pun bețe în roate, dar pe termen lung, dragi colegi, nu mai merge asta. Cu toții vom avea de suferit, cu toții vom avea o problemă din cauza exacerbării euroscepticismului. Și deci trebuie să profităm acum de ocazie și să facem simplificări la toate nivelurile. Vă rog frumos să transmiteți acest mesaj acasă și să vă Uh, îngrijiți uh, de faptul că în regiuni trebuie să existe nu doar încredere în uh, propriile metode de management, ci să facem în așa fel încât să existe o încredere reciprocă, una regândită, reconsolidată, în așa fel încât să progresăm împreună. Raportorii vor sublinia și acest aspect în regulamentul cadru, căci vrem să avem o mai bună comunicare în momentul în care alocăm bani, să putem discuta împreună despre asta și să o facem pe proiecte de bun simț. Cred că mulți cetățeni pur și simplu nu știu ce investește Europa în regiuni și mi-aduc aminte de ultimele negocieri și de ultimul regulament cadru. A fost un capitol foarte greu, cel mai greu la trialog cu statele membre, să ne gândim împreună cu acestea când ar trebui să apară scris pe undeva că participă Uniunea Europeană. Între timp, experiențele au fost bune. De exemplu, dacă la o agenție de locuri de muncă se face un însemn uh, că acolo au fost utilizați bani europeni. Să se scrie pe o plăcuță. Este foarte bine să se întâmple asta Știți, e vorba de o metodă de comunicare foarte simplă și poate putem arăta în mod simplu, dar clar, că Uniunea Europeană se declară dispusă să găsească soluții în regiuni pentru oameni și să spunem răspicat acest lucru. Căci eu cred că în următoarele luni acest lucru va fi foarte important și nu doar în contextul alegerilor europene, ci în general dincolo de aceste alegeri. Va fi necesar să existe încredere în Uniunea Europeană, ea să crească și să arătăm că suntem institu- o instituție care poate organiza soluții pentru cetățeni, le poate implementa, în loc să fim mereu priviți ca fiind noi cei care generăm problema. Căci nu Europa este problema. Europa este o soluție pentru viitor și eu cred că trebuie să lucrăm mult mai din greu la a transmite asta. Noi, cei de la Regii, ne străduim din toate puterile și sper că împreună să avem succes. Vă mulțumesc! Thank you very much. Now, Michael Schneider. Mulțumesc foarte mult! Michael Schneider, raportor pentru regulamentul privind dispozițiile comune. Uh, mulțumesc! În primul rând vreau să Mulțumesc tuturor pentru faptul că avem iarăși această reuniune comună. Consider că este una deosebit de prețioasă. În trecut, la discuțiile noastre, la schimburile noastre de opinie, au fost mereu obținute rezultate foarte importante, care apoi au avut efecte pozitive în toată Uniunea Europeană. Și nu exagerez când spun asta. Este o situație cu câștig de ambele părți, win-win, căci sunteți. Uh, uh, codecidenți și cred că puteți să aflați de la noi uh, cum arată politica de coeziune la capitolul implementare, căci noi suntem cei care o implementăm și deci putem să vă oferim indicații prețioase cu privire la ce merge bine și ce din potrivă nu merge bine. Deci toată lumea are de câștigat de pe urma acestor reuniuni și de aceea vreau să vă mulțumesc încă o dată. Cu privire la politica de coeziune, iarăși o chestiune de principiu, uh, și nici nu cred că ar mai trebui uh, rostită, pentru că deja mulți uh, au făcut trimitere la ea. Uh, este o politică foarte importantă, vreau să mă concentrez pe câteva aspecte în completarea a ceea ce s-a spus deja. În primul rând, o situație paradoxală. Săptămâna trecută am primit raportul Curții de Conturi cu privire la rata erorilor în ceea ce privește uh, implementarea fondurilor structurale, este sub 3%, acum scade mereu, e din ce în ce mai mică, dar în ultimele săptămâni în media au circulat cifre care arată că cota fluxului fondurilor uh, structurale este una suboptimă la ora actuală. Și atunci mă întreb, care este cauza, ce se întâmplă, care este problema și ce putem face pentru a îmbunătăți uh, felul în care curg aceste fonduri structurale. Cred că ar trebui să tragem consecințele necesare pentru următoarea perioadă acum și deja au fost făcute câteva propuneri. Cu siguranță simplificarea gestionării este una foarte importantă. Noi mereu am spus că este foarte important ca lucrurile să se simple din punct de vedere administrativ și, doamnă Crel, aveți perfectă dreptate deget, nu putem arăta doar cu degetul, sau oamenii nu pot arăta mereu doar cu degetul către Bruxelles, trebuie să ne privim în oglindă. Asta o spun uh, ținând de un guvern regional și chiar asta facem acum, ne gândim ce putem face noi mai bine cu posibilitățile noastre în așa fel încât în următoarea perioadă lucrurile să se simplifice. Ceea ce a propus Comisia este un mare pas în direcția cea bună, Însă n-am ajuns la finish și uh, doamna Marini și eu uh, vom da un aviz în plenara Comitetului Regiunilor cu propuneri foarte, foarte concrete din practică despre cum putem face și mai multă simplificare administrativă. Și apoi cum putem îmbunătăți fluxul de fonduri. De aici putem porni de la o altă întrebare cum putem îmbunătăți distribuirea mijloacelor financiare. Sunt mereu trei categorii de regiuni. Avem în continuare această ă, structurare și noi avem mari rezerve în ceea ce privește reducerea prevăzută a cofinanțării pentru ă, diferitele categorii de regiuni, mai ales în ceea ce privește regiunile de tranziție. În propunerea comisiei se prevede o reducere de la 80% la 55% și din câte am înțeles eu, dumneavoastră vreți să propuneți 60%, în avizul nostru noi vom propune 70%. Și trebuie să privim lucrurile strict din perspectiva experiențelor zilnice în regiune. Eu uh, sunt dintr-o astfel de regiune de tranziție și dacă cofinanțarea se Uh, face la 60% sau dacă se scade chiar cu 25% doar, vom avea mari, mari probleme cu privire la accesarea fondurilor structurare, structurale. Mm, pentru că sunt și regulile de disciplină bugetară care trebuie și pe care vrem să le respectăm. Și apoi, Trebuie să prevedem aceste mijloace în bugetul nostru, mijloace pentru cofinanțare. Imaginați-vă un buget în felul următor. Nu este o masă mare de mijloace, ci mare parte din uh, aceste sume sunt deja prevăzute. Nu prea avem marjă de manevră. Este o marjă de manevră foarte mică și dacă rata cofinanțării scade într-atât, atunci noi vom avea rezultate mai proaste decât astăzi. Este o problemă foarte mare. Distribuirea mijloacelor este un al doilea comentariu, unde deocamdată nu suntem la un numitor comun. Este o idee foarte bună, doamnă Crețu, și o salut. Ați spus că avem nevoie de o plasă de siguranță, în așa fel încât să ne asigurăm că nu e o cădere 50-60%, nimeni nu trebuie să piardă Uh, mai mult de 24% și atunci se prevede această plasă de siguranță. Însă, unitatea de măsură care este nivelul național și atunci apar probleme în marile state membre cu regiuni uh, cu putere economică foarte diferențiată. De exemplu, Germania. Eu sunt din estul Germaniei, regiune de tranziție. Și dacă pentru toată Germania plasa de siguranță înseamnă uh, 76%, atunci regiunile mai bogate din, uh, Occid- din vest vor pierde proporțional mai puțin decât noi, cei din regiunile slabe din estul vestul Germaniei și atunci propunerea noastră este în felul următor și fac un apel către colegii din Parlament să se mai gândească un pic. Noi zicem așa, da, pentru 7-6%, dar unitatea de măsură să fie în nivelul regional și finanțarea de acum în regiuni. Astfel, se va ajunge la o alocare de mijloace eh, egală, dar eh, problema va fi eh, în continuare doar la nivelul regiunilor. Pentru noi acest comentariu este foarte important și după cum a spus colega Marie și vreau să subliniez asta încă o dată, N plus 2 sau N plus 3. Mai ales la începutul viitoarei perioade se va face această trecere la N plus 2 cu mari probleme pentru noi, mai trebuie să prelucrăm perioada de acum cu regula N plus 3 și apoi vine noua perioadă. Eu sper să înceapă la timp însă nu sunt foarte convins. Și apoi, cumva, lucrurile merg mână în mână și pentru următoarea perioadă e aceeași problemă ca până acum, aceeași ipotecă. Începutul acestei perioade este cauza pentru uh, problemele de acum. Iată, care sunt cele trei puncte importante uh, unde încă n-am ajuns la un numitor comun, vă rog din suflet să vă mai gândiți un pic. Plasa de siguranță cu nivelul legionar, cofinanțarea mai ales în regiunile de tranziție și N plus 3 pentru următoarea perioadă să fie regula păstrată ar fi, iată, contribuția noastră cea mai importantă pentru a utiliza eficient fondurile structurale în următoarea perioadă. Vă doresc tot succesul din lume în efortul dumneavoastră, în așa fel încât CFM să fie un capitol încheiat înainte de alegerile europene. Din partea noastră, noi suntem 100% de partea dumneavoastră. Facem tot posibilul în așa fel încât statele membre să se lase convinse că este o întrebare crucială aceasta, ca înainte de alegeri să putem avea această decizie. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc, în, mulțumesc pentru această reuniune comună. Thank you, thank you very... Mulțumim, mulțumim foarte mult. Dau cuvântul acum domnului Ivan Miltenburg din partea grupului ALDEN, Comisia Regii coordonator. Mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur că avem ocazia să discutăm și cu reprezentanții Comitetului Regiunilor această problemă a Comisiei. un exercițiu extrem de util am să fiu extrem de concis pentru a da posibilitatea și altor colegi să vorbească. În aceeași structură de astăzi spuneam, în altă ocazie, că e, voie, că e nevoie nu de o revoluție, ci de o evoluție a politicii de coeziune. Mă bucur să văd că, într-adevăr, am putut uh, adapta la noile cerințe moderne această politică de coeziune și e important pentru ALDE să acoperim toate regiunile Europei, nu doar cele care au nevoie de măsuri de solidaritate. Trebuie să investim în ansamblul Europei. Mă bucură de asemenea că se, bucură, se pune accentul pe obiectivele de climă <laughs> Aici putem fi chiar mai ambițioși, combaterea schimbărilor de climă este esențială, fiecare euro cheltuit uh, astăzi în prevenirea încălzirii globale ne va ajuta să economisim mult mai mulți euro în viitor. Uitați-vă la documentele publicate recent de IPCC, o să vedeți că merită să discutăm o creștere a nivelului de ambiție. Am spus că sunt o serie de noi elemente, un element nou, salutat de toți liberalii, vizează noua componentă a programelor INTER, care va permite investițiile novatoare la nivel regional, sprijinind clusterele de protagoniști regionali când e vorba de punerea în aplicare a strategiilor de specializare inteligentă europene și paneuropene. Asta ne va permite să ocupăm un rol fruntaș în materie de inovație. adesea nu suntem concurenți noi între noi în Europa, nu doar noi între noi, concurăm în primul și în primul rând cu Statele Unite, cu China, cu alte state asiatice și acest instrument ar putea juca un rol important din acest punct de vedere, așa că haideți să păstrăm acest buget pentru componenta 5. Însă, probabil, lucrurile nu se limitează strict la bani. Câteva cuvinte despre mecanismul transfrontalier european, care vine ca parte a pachetului și care ne arată că de multe ori nu e vorba doar de finanțare interreg pentru cooperare transfrontalieră, ne arată că uneori avem nevoie doar de o propunere legislativă de genul celei uh, prezente pentru a elimina obstacole de ordin administrativ și juridic. În calitate de raportor, mă bucur să pot lucra alături de Comitetul Regiunilor pe acest text și cred că, într-adevăr, facem ce trebuie și ne îndreptăm în direcția potrivită. Apoi, o uh, chestiune mai delicată. Adesea la nivelul regiunilor nu se înțelege de ce politica de coeziune trebuie corelată cu semestrul european, de ce e importantă corelația cu reformele structurale și, în ultimul rând, de ce este important să avem o corelație între cheltuirea bugetului european și respectarea statului de drept. Ca să fiu sincer, vă rog din toată inima să nu uitați că politicile europene pot îmbunătăți situația statului de drept, pot îmbunătăți guvernanța economică în statele membre și vor avea astfel un impact pozitiv asupra dezvoltării regiunilor. Politica de coeziune nu există în izolare. E o parte integrantă a ansamblului de politici europene, este principala politică de investiție a Uniunii Europene. În viitor, Vreau ca această politică să fie o politică integrată și vreau să ne asigurăm că există o guvernanță economică solidă în toate statele membre, pentru că doar așa putem să obținem rezultatele dorite. Și apoi, dacă și comunicăm aceste rezultate la nivelul regiunilor, și aici ne trebuie parteneri la nivel local și regional, e dacă facem asta, sunt convins că vom avea o politică de coeziune de succes nu doar în perioada imediat următoare, ci în deceniul ce urmează. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnul Reisberman. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vă vorbesc astăzi în această ședință comună. E important să colaborăm uh, pe o temă atât de importantă pentru regiunile europene? Eu sunt uh, raportor uh, din partea Comitetului Regiunilor pe fer și fondul de coeziune, am să mă refer la această componentă. Curând o să prezint proiectul de aviz uh, Comisiei Coter. Acesta n-a fost discutat la regi încă, să nu uitați acest aspect. În pregătirea acestui text am cooperat foarte bine cu colegii de la Comisia Regii, inclusiv raportorul domnul Coțolino, dar și cu domnul Varcalță și cu domnul Mihailova. Mă bucur să văd, iată, că putem uh, lucra împreună pe această temă atât de importantă pentru regiunile europene. Reducerile bugetare sunt regretabile, dar au fost uh, discutate de antevorbitorii mei, așa că n-am să mai intru în detalii acum, însă aș dori să spun că apreciez enorm ce a făcut uh, DG Regio pentru această propunere. A fost un efort uh, remarcabil în spatele acestei propuneri și, într-adevăr, se fac pași în direcția potrivită, mai ales în materie de simplificare. Prin urmare, n-am să propun o îndepărtarea noastră de linia sugerată, însă ar fi câteva lucruri care pot uh, suferi oarecare îmbunătățiri. În primul și în primul rând, doamnă comisar, m-am bucurat să vă aud spunând că nicio regiune nu trebuie să rămână în urmă, că această politică trebuie să se adreseze tuturor regiunilor. Dacă Uniunea Europeană trebuie să rămână aproape de cetățeni, cel mai bine putem atinge acest obiectiv rămânând aproape de cetățeni, aproape de regiuni, pentru că aici politica de coeziune poate să fie extrem de eficientă și vizibilă pentru cetățenii europeni. Dacă ne uităm la propunerea de până acum, vedem că se propune o concentrare tematică la nivel național și nu la nivel regional. E vorba de transferul voluntar de fonduri în programele InvestEU sau alte instrumente, undeva la 35% în buget, dacă avem în vedere astfel de aspecte, se dă impresia că accentul se deplasează de la nivel regional la nivel național. Ca reprezentant al unei regiuni, sigur, regret acest lucru. În avizul nostru, prin urmare, vom propune o serie de amendamente pentru a remedia acest aspect. Am discutat cu colegii de DG Regio și, din câte înțeleg, această impresie de schimbare accentului la nivel național, de la nivel regional, nu este una deliberată. Sper, prin urmare, că uh, și amendamentele noastre vor fi înțelese în acest spirit de către Comisie și că vom putea, într-adevăr, merge în direcția unei regionalizări a politicii de coeziune, ceea ce, într-adevăr, ar aduce Uniunea Europeană mai aproape de cetățeni. O altă temă importantă ține de componenta socială a Fondului uh, European de Dezvoltare Regională. Uh, chestiuni cum ar fi eliminarea discriminării sunt uh, chestiuni care țin de acheiul european, dar care nu se repetă în de, și cred că ar fi important să subliniem aceste aspecte atunci când discutăm de felii semnificative din bugetul european și de asemenea la chestiuni sociale, chestiunile de ordin demografic, de asemenea, ar putea beneficia de mai multă atenție. Există multe regiuni în Uniunea Europeană care se confruntă cu depopulare ca urmare a migrației interne europene. Se vorbește foarte mult de migrația din afara Uniunii Europene spre Uniunea Europeană, dar migrația internă la nivelul Uniunii Europene creează probleme, rezolvă anumite probleme în același timp, dar creează probleme și uh, această, această dimensiune ar putea fi uh, uh, subliniată mai pregnant în regulamentul privind inferde. De asemenea, acest regulament ar putea fi unul mai ecologic. Vrem să avem o Europa mai curată și cred că s-ar putea acorda mai multă atenție acțiunilor vizând schimbările de climă și întărirea reacțiilor la dezastrele naturale. Am avut multe dezastre naturale în ultimii ani, de la, de la inundații la cutremure și ar fi bine dacă banii din Fondul European de Dezvoltare Regională ar putea fi utilizați și în acest sens. Nu doar cum s-a făcut uh, cu caracter de urgență în ultimii ani, dar ca o componentă integrantă a politicii de coeziune și vom veni cu amendamente în acest sens. În încheiere pot să vă spun că Direcția Generală ne mulțumește pe deplin cea lasă de comisie, dar considerăm că ar trebui să acorde mai multă atenție dimensiunii de regionalizare, chestiunilor sociale și ecologizării acestei politici. Noi o să trimitem o serie de amendamente, unele probabil mai curând tehnice, dar Sperăm că vor duce la o îmbunătățire semnificativă a textului în ansamblu. Cred că suntem cu toții pe aceeași lungime de undă atunci când e vorba de importanța politicii regionale, când vorbim de importanța FEDERE, când vorbim despre volumul bugetului care trebuie alocat, însă în același timp înțelegem cu toții că bugetul Europene resimte o presiune considerabilă în prezent și sperăm, că, prin urmare, că se vor putea păstra cotele propuse de Comisia Europeană. Sper că cei care vor participa la trilog, noi de la CUR nu să fim acolo, dar le, le doresc celor care vor negocia un succes de plin. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Nu-i văd pe ceilalți coordonatori. Îi dau cuvântul domnului Van Nistelrooy cu rugăminte de a continua dezbaterea. Vă mulțumesc foarte mult că îmi dați eh, ocazia în această etapă să intervin și eu în această ședință unde avem alături de pe doamna comisar. S-au spus deja multe lucruri. Eu aș adăuga că dacă ne uităm la propunerea Comisiei, politica de coeziune rămâne nucleul obiectivelor și acțiunilor europene. Sunt, eh, într-adevăr, mai puțin bani, și în mare parte din cauza a ceea ce s-a întâmplat în statele membre noi, cheltuielile cu infrastructura de acolo. E, e o relație logică, dar e un rezultat important. În esență, coeziunea ar trebui să rămână așa cum este. Cum spuneau antevorbitorii, haideți să ne uităm la migrația internă. O să vedeți că sunt regiuni din Europa care sunt depopulate în Polonia, în România. Se estimează că din cauza îmbătrânirii populației și din cauza migrației către alte state europene, populația se înjumătățește. Se estimează că jumătate din populație va dispărea. Asta este provocarea reală. Să le oferim o alternativă celor din aceste regiuni să încurajăm să rămână acasă. Gândiți-vă la un sat din care toți tinerii au plecat, nu mai sunt decât bătrâni acolo. Și lor le spunem, credeți în proiectul european. Păi o să ne răspună, ce proiect european ne-ați promis? Integrare, dezvoltare, creștere economică, locuri de muncă? Păi nu, astea sunt doar pentru câștigători, nu pentru noi. De asta avem politica de coeziune, să le putem da un răspuns acestor oameni. Și după cum a spus uh, domnul Arimon și doamna Carel, <clears throat> ce instrumente avem la dispoziție? Avem o politică de coeziune comună aliniată cu alte politici. Eu sunt raportor pentru relația cu Orizontul 2020. Orizontul 2020, să o spunem pe șleau, 90% din cele 120 de miliarde merg în vechile state membre. Aici sunt marile universități, aici merge grosul investițiilor. Și de aceea ar trebui să operăm de jos în sus. Avem prima concentrare tematică, deja o facem. Și de aceea avem posibilitatea să spunem, bun, haideți să nu ne mai uităm de sus în jos, ci să ne uităm puțin de jos în sus să vedem unde am putea întări cu adevărat Europa cu ajutorul acestei cooperări, ce spunea și colegul Arimo. Sunt noi instrumente. Institutul European pentru Inovare și Tehnologie. Săptămâna trecută au împlinit 10 ani. E un institut european tânăr. Au 14 centre în care activează. 80% în vechile state membre, restul în noile state membre. În acest context, concentrarea tematică, specializările inteligente, avem nenumărate posibilități. Producția de biodeșeuri, tranziția energetică, noi materiale. Aici și zonele mai izolate pot juca un rol, chiar și în materie de schimbări de climă. Și aici vin și eu să subliniez ce spunea domnul Crel. Prin politica de coeziune, cu ajutorul bugetului, ar trebui să venim cu soluții specifice la nivelul regiunilor, la, la nivel uh, local, ca să avem 1 plus 1 să facă 3. Și de asemenea, există propunerea ca la nivel național să se aloce de mai bine de 5% din FEDER sau alte fonduri pentru proiecte care se înscriu în filozofia orizontului 2020. Nu să fie cu banii mai întâi la nivel european, ci prin transfer direct după identificarea obiectivelor și rezultatelor, asta la nivelul anvelopei statului membru. Deci urmează multe lucruri pe care ar trebui să le facem. Vorbesc aici de politicile viitoare. banii sunt mai puțini și aici am două observații. În primul rând, trebuie să-i cheltuim mai bine dacă sunt mai puțini. Și trebuie de asemenea să angajăm investiții non-publice și apoi cadrul financiar multianual. Dacă vedem că fiecare euro investit de Germania în politica de coeziune generează un euro și jumătate. Cu ajutorul pieței interne, ei produc, exportă, câștigă bani în plus, cu ajutorul piețelor financiare, a economiei reale, cu ajutorul proiectelor europene. Pentru olandezi, fiecare euro aduce 1,4 euro. discuția nu e una de, de, care ține de compensații. E o politică de care avem nevoie, pentru că ritmul evoluției s-a accelerat la nivel mondial și avem nevoie de obiective de coeziune și de celelalte obiective în materie de cunoaștere, competitivitate, ecologizare, recursul la servicii inteligențe, creștere economică și locuri de muncă. Prin urmare, dezbaterea trebuie să, să meargă de la noi, Coter și Regii, și să, să ajungă în plen, pentru că coeziunea aduce rezultate concrete la nivel local. Vin alegerile. Uh, o să-i auzim pe naționaliști, pe anti-europeni. Cel mai bine ar fi ca cetățenii să poată vorbi despre rezultate concrete la nivel local și regional și ar trebui să le dăm posibilitatea să facă acest lucru, nu dându-le niște bani, ci și facilitându-le comunicarea. Doamnă comisar, în această seară uh, avem acordarea premiilor regii cu exemple bune, arătăm care sunt stelele Europei din acest punct de vedere. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, urmează raportarea noastră pentru cooperarea teritorială europeană. Mulțumesc, Monsieur le Président. Merci, Madame. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar, că v-ați reafirmat susținerea pentru politica de coeziune într-un context bugetar destul de complicat, într-un context uh, politic care ne îngrijorează. S-a spus deja acest lucru și nu voi vorbi despre aceasta. Politica de coeziune duce la coeziunea economică, teritorială și socială, să nu uităm aceste trei aspecte – mă uh, gândesc la cele spuse de domnul Van Nistelrooy. Realmente este o politică de coeziune care trebuie să creeze condițiile pentru mai multă creștere, pentru mai puțină rupere în Europa de ordin uh, de continuitate teritorială și fracturi sociale. Mai mulți oratori s-au referit la necesitatea, doamna Crel printre alții, la nevoia de a avea o politică care să fie în favoarea regiunilor, reafirmând principiul subsidiarității, care mi se pare extrem de important, și nu o politică a statelor. În ce privește grupul meu la Comitetul Regiunilor și raportul pe care care a fost tema noastră de vacanță, raportul de care trebuia să mă ocup, raportul privind propunerea Comisiei privind cooperarea teritorială europeană. Eh, i-am ascultat și pe unii și pe alții și cred că am lucrat foarte bine. Ne-am întâlnit în ciuda presiunii exercitate de termenele strânse, uh, și chiar dacă vor fi diferențe, evident, și chiar dacă urmează amendamentele care uneori sunt contradictorii, am realmente sentimentul că ne îndreptăm către poziții comune. Dincolo de ascultarea politică, dacă pot să spun așa. Evident, în ce privește politica de cooperare teritorială europeană, am simțit foarte bine la nivelul participanților din diverse regiuni o anumită emoție. Uh, o emoție care se referă în primul rând la reducerile bugetare, sunt și altele de altă natură și înțelegem foarte bine dificultățile de a face astăzi corect ecuația bugetară, deci, cum spuneam, o anumită emoție pentru că aspectul al patrulea, care se referă la Interreg Europa, a fost amputat din punct de vedere bugetar. Și mai avem o neliniște privind cooperarea maritimă am făcut niște schimburi de păreri cu domnul Arimo, am văzut și niște amendamente de la domnul Julo. Există o temere legată de cooperarea maritimă care ar fi înscrisă astăzi în cooperarea transnațională. În ce privește teritoriile și mai ales teritoriile ca al meu, un teritoriu insular și altele din nordul uh, Europei, Estonia, de exemplu, care colaborează cu Finlanda, în momentul în care ieși la malul mării, simți că ești la frontieră. O frontieră, fie frontiera fie că e terestră sau maritimă, rămâne frontieră. Și am ne-au cerut diversi participanți să ne ocupăm de acest lucru. Cooperarea maritimă ar trebui să rămână în domeniul cooperării transfrontaliere au fost cereri făcute din partea participanților referitoare la cei 25 de kilometri care au fost introduși aici și care au trezit multe reacții. Astăzi, ca o regiune să poată coopera cu o altă regiune transfrontalieră, ar trebui ca populația să fie cu 50% amplasată pe frontieră deci, într-un spațiu de 25 de kilometri, în masivele muntoase, de exemplu, de o parte și de altă a frontierei, nu e lume și aici avem nevoie de mijloace și de cooperare. Și sunt chestiuni foarte tehnice, foarte clare, ca să vă arăt că uh, în ultimele două luni m-am întâlnit cu peste 25 de părți interesate și din aceste întâlniri au reușit, nu critici, ci voința de a spune că trebuie păstra ceea ce merge bine, ceea ce e un lucru bun. Și apoi vrem întotdeauna să colaborăm, să cooperăm, lucru care este pozitiv în contextul acesta, în contextul zilei de astăzi. M-am întâlnit cu domnul Arimon, de exemplu de domnul eurodeputat Arimu și asta a arătat că avem păreri convergente în majoritatea punctilor, punctelor. Uh, m-am întâlnit cu doamna Marini, cu domnul Schneider, ceea ce a arătat nevoia de a conserva, de a păstra cooperarea teritorială europeană ca o axă puternică a politicii de coeziune. Iar în ce privește cele două, trei puncte la care doream realmente să mă refer, iată ce am de spus. În primul rând, vreau să vă felicit. S-a mai spus lucrul acesta atunci când sunt elemente pozitive, trebuie acționate, trebuie accentuate. Simplificarea. Simplificarea uh, privind cooperarea teritorială, fie că e vorba de proiecte mari sau proiecte mici, de cooperare teritorială, fie că e vorba de coerența cu grupurile europene de cooperare teritorială sau macroregiunile, fie că e vorba de nevoia de a defini mai bine conceptul de bazin maritim. Toate astea sunt uh, salutate cu mult entuziasm. Există totuși un punct asupra căruia mai sunt discuții și vor fi în continuare discuții la comisia noastră, la COTER mai ales și apoi fără discuție și la Parlamentul European. Este vorba de uh, aspectul uh, al patrulea, de interreg. Aici e vorba de sumele bugetare pentru interreg și domnul Arimu a spus acest lucru. Și apoi aspectul al cincilea, al uh, cooperării teritoriale, care este inovarea, adică o inițiativă în favoarea investițiilor interregionale în ceea ce privește inovarea pe de o parte, considerăm că este o inițiativă foarte bună, cum spunea și doamna comisar mai devreme, da, inovarea este necesară în regiuni, da, e necesar ca regiunile să coopereze în domeniul investițiilor inovatoare pe marginea unor tehnologii foarte avansate pentru a crea un efect de pârghie. Dar acest tip de dispozitiv nu trebuie să fie uh, Uh, destinat doar câtorva regiuni foarte competitive și performante. Uh, unii, din, domnul Van Nistelrooy a spus și dumnealui acest lucru. Astăzi considerăm că apa se varsă în mare, adică dispozitivele cele mai performante și mijloacele cele mai bune destinate inovării merg către regiunile cele mai performante și cele mai inovatoare. Deci, încă o dată vreau să spun că la, e necesar să considerăm că ar trebui să fie un dispozitiv deschis tuturor regiunilor europene, mai ales cele care nu sunt neapărat din punct de vedere tehnologic foarte avansate și foarte competitive, care au handicapuri structurale, dar care au idei și care pot să facă inovații din punct de vedere social și organizațional. Deci e important ca în această viitoare politică de cooperare teritorială care se dorește inovatoare, ar trebui să ținem cont de toate regiunile, inclusiv acest al cincilea aspect. În concluzie, ni se pare necesar, lucru care a fost deja spus și de alți intervenienți, să păstrăm uh, eșalonul regional ca eșalonul important care duce la crearea de plus valoare la nivel european în ce privește politica de coeziune și politica de cooperare teritorială. Cooperarea teritorială este foarte cunoscută. Interreg este cel mai cunoscut uh, alături de Erasmus în toată Europa. Trebuie menținută pentru a garanta coeziunea. Trebuie menținută în contextul actual politic care ne e foarte bine cunoscut și care e un context greu. Sunt multe incertitudini în anumite țări. Și de asemenea trebuie să păstrăm ce funcționează, să păstrăm uh, ceea ce uh, a dus la cooperarea între regiuni, fie că sunt transfrontaliere, fie nu, și care au permis europenilor de mulți ani, de decenii, să construiască proiecte colective proiecte construite împreună care trebuie menținute după părerea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Boștinaru are acum cuvânt. Aveți cuvântul, domnule Boștinaru. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Vă rog, permiteți-mi să vorbesc în limba română și promit că voi vorbi pe scurt. Față probabil două mari constrângeri și au fost subliniate de toți antevorbitorii și vreau să subliniez un lucru incredibil. Se vorbește atât de coerent încât pare să că ideologia a fost lăsată în afara sălii și apartenența la un grup politic sau altul este, pusă, este suspendată pentru a servi interesul superior al politicii de coeziune. Este un lucru pe care merită să ne felicităm ar fi bine să îl transmitem și grupurilor noastre politice. Al doilea este vorba de nevoia orientării strategice pentru a face ca acest, această perioadă nouă de programare să servească nevoii de tranziție economică și energetică. S-a vorbit de către colegul Miltenburg despre uh, transmiterea spre consumul public a raportului oamenilor de știință panelul Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Titlul pe care l-am citit ieri în uh, BBC era Wake Up Idiots și era un mesaj care se transmitea mai degrabă decidenților politici. Dacă nu vom reuși să complementăm instrumentele de investiții, inclusiv din politica de coeziune, cu InvestEU și cu orice alte instrumente pentru a pregăti Europa să-și mențină rolul de lider în ce privește schimbările climatice și de furnizor de asistență financiară pentru țările care sunt confruntate cu mari constrângeri, promisiunile noastre vor rămâne doar niște promisiuni la Paris după și în timpul campaniei electorale din 2019, dar umanitatea în sine va fi confruntată cu probabil cea mai mare amenințare, pentru că acele ținte din raportul oamenilor de știință vorbesc despre 2050, cum poate arăta cu 1,5%, 1,5 grade creștere și ce magnitudine a dezastrelor va fi la 2 grade creșterea temperaturilor. Este o alegere pe care trebuie să o luăm într-un timp foarte scurt. Revenind însă la lucrurile foarte concrete, aș spune chiar meschine din acest uh, raport, fiind întru totul de acord cu considerentele impactului pozitiv sau devastator al deciziilor noastre asupra alegerilor europene și faptului că trebuie să ne gândim foarte bine cine vor fi după noi în primăvara anului viitor, după alegerile din mai suporterii Europei sau adversarii Europei. Oricare din cele două alegeri va produce rezultate diametral opuse. De aceea trebuie să ne asigurăm politica de coeziune să rămână marele argument al proiectului european. În ce privește uh, elementele de generalitate, doamnă comisar, cred că este important să nu producem modificări dramatice actualei politici de coeziune, pentru că pe de o parte autoritățile de management actorii locali și regionali au căpătat abilitatea de a le gestiona și vor avea o, o viteză sporită în implementarea lor. Orice schimbări dramatice vor întârzia implementarea și ne uităm la efectele adoptării târzii și, în ciuda promisiunii de simplificare, a complicațiilor aduse de regulamentele de după două mii paisprezece al doilea element pe care doresc să l precizez cred că orice formă de condiționalitate fie macrocondiționalitatea economică fie condiționalitățile de natură politică în sensul mai general vor fi dăunătoare nevoii de solidaritate nu în viitor ci chiar două mii optsprezece două mii nouăsprezece până la momentul alegerilor cu atât mai mult cu cât într un număr de state ideile vehiculate gen europa cu mai multe viteze sau europa cercurilor concentrice este văzută ca o, un risc ca un atac la adresa solidarității iar macrocondiționalitățile sunt percepute ca mijloace de instrumentalizare a acestor Uh, decalaje dintre noi. Este periculos pentru coeziunea și solidaritatea proiectului european. În același timp, cred că trebuie să rămânem atașați și salut uh, pledoariile extrem de consistente ale antevorbitorilor pentru m trei ținând cont de decalajele pe care le avem față de 2014 și de previzibilele decalaje E prea frumos ca să fie adevărat să ne imaginăm că la 1 ianuarie 2011 mașinăria aceasta de implementare va fi gata și 2021, îmi cer iertare, va fi gata și comunitățile, regiunile vor începe să consume banii. Nu se va întâmpla și știm bine acest lucru. Să nu ne iluzionăm. Apoi, cred că este foarte important să menținem între criteriile de eligibilitate și acum mă refer la fondul de coeziune unde lucrez cu colegul cozzolino să menținem eligibile proiectele referitoare la materialul rulant sunt state care au mari nevoie de dezvoltare ori transportul feroviar este cel mai puțin poluant este eficient și în al doilea rând la eligibilitatea proiectelor de district heating, vorbim de tranziție energetică. Dragi colegi, nu uitați, Europa Centrală și de Est are prostul obicei să aibă o iarnă lungă și costisitoare. Factura energetică e scumpă. Ca să facem tranziția energetică, avem nevoie să modernizăm un uriaș mecanism de district heating, și dacă vom menține eligibilitatea ca și în regulamentul actual, totul cu excepția camerei de ardere, powerhouse, vom da o șansă acestor țări, e drept nu să investească în cărbune, dar gazul în trigen poate să producă mari avantaje acestor comunități. N-au altă resursă să-și facă tranziția energetică și degeaba noi le promitem viața viitoare dacă viața viitoare e doar cea din Biblie, s-ar putea să nu fie foarte atrași de proiect. În sfârșit, mă refer la nevoia de a investi în capacitatea administrativă și instituțională. Este imperativ să punem în regulamente această nevoie, pentru că ea este răspunsul la lipsa de uh, implementare pe care o vedem astăzi într-un număr mare de state. În sfârșit, trei lucruri simple la Connecting Europe Facility. Doamna comisar, fondul de coeziune care dă 10 miliarde din nou sau ar trebui să dea din nou la Connecting Europe Facility e cel mai afectat ca și tăieri bugetare. Este cel mai afectat. De aceea vă rog și mă adresez colegilor mei. Haideți să păstrăm regula actuală. Trei ani de zile alocațiile rămân în anvelopa națională, după aceea sunt transferate la managementul TNT și standardele rămân aceleași, vom avea mai puțină opoziție, negocieri mai scurte. Și încă un lucru foarte important, este uh, necesar să garantăm că regula care guvernează transferurile se va regăsi ca data trecută în cadrul general, în regulamentul general, în MFF se va regăsi în regulamentul FEDER Fond de Coeziune și se va regăsi, evident, în Connecting Facility Rule. Pentru că e important această regulă să transcedă cele trei rapoarte pentru a garanta stabilitatea ei și o atenționare de natură tactică mai degrabă. Se prevede acum Connecting Euro Facility să Uh, furnizeze și resurse sau să fie platforma pentru military mobility. Ok, banii pentru military mobility vor veni de la Defense Fund, dar noi trebuie să avem reguli care să genereze compatibilitatea, pentru că vor fi, va fi o triplă filozofie. Politica de coeziune, defense uh, uh, military mobility, am terminat, și nevoia de a coordona Serviciul de Acțiune Externă, NATO și European Defence cu politica de coeziune. Trebuie să le articulăm și să garantăm că se întâmplă. Mulțumesc mult de tot! Maci. Mulțumesc. Domnul Sanchez Munoz, care este raportorul nostru. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamna comisar. Vorbesc uh, în locul uh, raportorului, doamna președintă Suzana Diaz și despre această chestiune aș dori să vorbesc uh, pe scurt. În momentul în care am consult, ne-am consultat cu reprezentanții sociali, cu organizațiile sociale, vrem să spunem ceva despre Fondul Social European. În primul rând, cerem o mai mare legătură între propunerea de regulament și obiectivele coziunii economice, sociale și teritoriale, astfel încât Fondul Social European să nu fie doar un instrument de politică europeană sectorială. De asemenea, respingem clar proasta vizibilitate a autorităților locale și regionale care uh, apar în acest regulament. Trebuie să folosim la valoarea corectă a acestor administrații în administrarea fondurilor, pentru că au foarte multă experiență în acest domeniu. Apoi, susținem un buget suficient al Fondului Social European, pentru că asta înseamnă că în momentul acesta avem o serie întreagă de te- teme de tratat, cum ar fi uh, sănătatea sau migrația. Lucruri foarte interesante. Trebuie să coordonăm aceste fonduri cu Fondul pentru Azil și Migrație. Uh, o să uh, discutăm în plenul comisiei noastre raportul pe această temă în această după-amiază. Considerăm că este necesar să existe coordonare și să există această idee privind migrația. Pentru migrație, după cum știți, Andaluzia, Andaluzia e la 14 km de Africa și primește o, valuri și valuri de migranți, persoane foarte vulnerabile, minori neînsoțiți, de exemplu. Noi dorim să avem fondurile suficiente pentru a-i primi este o obligație pe care o avem și mulțumim, de exemplu, fondului, mulțumită fondului, putem să coordonăm și ajutorul de urgență și anumite itinerari, ă, trasee de formare profesională astfel încât să aibă un viitor mai bun. Susținem de asemenea ce s-a spus aici privind cooperarea regională. Credem că este esența construcției europene. Doamna comisar Crețu a vorbit despre Erasmus ca un succes al istoriei comunitare și noi credem acest lucru. Considerăm că are foarte multe avantaje. Cooperarea regională este Erasmusul entităților locale și regionale atât cea teritorială cât și cea maritimă. Și susțin ce s-a spus aici apropo de această confuzie care există privind cooperarea maritimă. Noi, de exemplu, regiunea mea cooperează teritorial, terestru, cu Algarve și cooperează maritim Uh, extern cu Marocul, ceea ce putem să legăm de ce spuneam mai înainte și anume de migrația și alte chestiuni importante. Ni se cere uh, ca pentru cooperarea maritimă să avem, eu știu, acea legătură fixă, nu știu ce legătură fixă. Noi nu avem punct peste Gibraltar, punte peste Gibraltar, avem un tunel, dar de 25 de ani cooperăm. Și să nu uităm că frontiera Andaluziei nu este doar a Andaluziei și nu este doar a Spaniei, este o frontieră a Europei. Și în încheiere vreau să spun că uh, salut legarea fondului uh, Social European de pilonul european și măsura asta contribuie la uh, eliminarea inegalității din socialitate și investiția în persoane, mai ales persoanele afectate de criză, ceea ce va duce la o mai bună percepție a proiectului european la nivelul cetățenilor. Poate ieșim din criză, dar nu se va fi terminat până în momentul în care nu toată lumea iese din criză. Nu putem lăsa pe nimeni în urma noastră. Asta este o o sarcină prioritară pentru că este nu numai baza prezentului și a viitorului european. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Eh, doamna Maletici are acum cuvântul cu rugăminte de a, de a fi concisă pentru că trebuie să dăm timp eh, și doamnei comisar Crețu să răspundă la întrebările formulate. Mulțumesc, e o plăcere să pot uh, comunica cu Comitetul Regiunilor pe această temă atât de importantă și mă bucur că suntem cu toții aici ca sprijinitori ai politicii de coeziune. Luptăm, prin urmare, pentru o politică de coeziune cu adevărat puternică și consider că acum, într-adevăr, trebuie să luptăm, pornind de la ce avem, propunerea Comisiei, trebuie să, să ne întrebăm dacă politica de coeziune va rămâne puternică sau nu. După cum ați spus mulți dintre dumneavoastră, avem aceste reduceri de buget în politica de coeziune, în propunerea de cadru financiar multianual. Însă și mesajul e îndoielnic. Tăiem 10% din politica de coeziune și în același timp creștem anumite programe de competitivitate cu 50 sau 100% ceea ce e foarte bine. Însă, în esență, ce spunem, dăm ocazii suplimentare regiunilor mai competitive și privăm în acest fel regiunile mai puțin avansate. Nu acesta e mesajul pe care vrem să-l transmitem. Și de aceea Parlamentul European se va opune unei astfel de demers și vom veni cu alte cifre, alte propuneri. Un alt aspect menționat de câțiva antevorbitori, printre care și domnul Boștinaru, ține de fondul de coeziune. Dacă reducem acest fond de coeziune cu 46%, ce înseamnă asta? Dacă banii sunt doar jumătate, ce vrem să mai facem cu acest instrument? Care mai e rolul nostru? E ca și cum noi ne-am mai dori ca acest fond să fie prezent în politica de coeziune, când de fapt e unul din instrumentele principale. Deci ce dorim cu adevărat să realizăm? După aceste reduceri bugetare, mai permitem și transferul ușor al fondurilor de la politica de coeziune spre alte instrumente. De ce să nu operăm invers? să suplimentăm politica de coeziune cu ajutorul altor instrumente. Întotdeauna tăiem de la politica de coeziune și dăm altor instrumente. Pentru că acum, în mod voluntar, statele membre pot decide o contribuție până la 5% uh, din, uh, din acest fond către noile instrumente de investiții. Noile instrumente de investiții sunt mai ușor de pus în aplicare, deci ele vor fi motivate să aloce 5% către acest nou instrument. De ce să nu fie invers? Apoi, uh, acest transfer de 10 miliarde către facilitarea Connecting Europe din fondul de coeziune, un fond deja redus cu 46%. Mă întreb într-adevăr care mai e viitorul politicii de coeziune. Apoi, condiționalitățile macroeconomice. În propunerea de cadru financiar multianual avem un nou program de sprijin a reformelor și finanțarea este de 25 de miliarde. În același timp, în regulament, cel puțin în propunerea Comisiei, se cere statelor membre să utilizeze fondurile din politica de coeziune pentru a sprijini reformele. De ce? Avem noua anvelopă, 25 de miliarde pentru reforme. Și pe lângă aceste 25 de milioane pentru reformă, mai dăm și alți bani din politica de coeziune. Eu vreau să meargă invers lucrurile. Trebuie să, să refuzăm așa ceva. Propunerea Comisiei, în forma actuală, nu sprijină cu adevărat politica de coeziune. Sunt prea multe tăieri bugetare. Și apoi, în noul regulament, avem foarte multe condiționalități. E inacceptabil. În regulamentul actual am început cu condiționalitățile macroeconomice și condiționalitățile exante. Acum, în noua, nou regulament, pe lângă acestea, avem condiționalități îmbunătățite exante, condițiile de capacitare, dar pe lângă asta avem condiționalitățile de încălcare, de infringement sau reintrodus și apoi statul de drept iarăși facem tot ce putem pentru a complica politica de coeziune și pentru a bloca uh, accesul beneficiarilor la fondurile de coeziune, beneficiari cum ar fi ONG-uri, IMM-uri și așa mai departe. Asta din chestiuni care nu țin de ei, ci țin de guvernul național. Nu îi transmitem mesajul pe care îl dorim să-l transmitem și ultimul intervenient uh, din partea Comitetului Regiunilor, domnul Branda. Ladies and gentlemen, uh, thank you very much. I'll try to be brief. Mulțumesc, voi încerca să fiu succint. Subscriu la tot ceea ce s-a vehiculat în sală, mă acces pe subiectul transfrontal, cooperării transfrontaliere, căci l-am urmărit uh, de mai mulți ani. Câteva observații scurte. Trei. Bugetul uh, general pentru cooperarea transfrontalieră. Am tot vorbit despre viitorul politicii de coeziune, despre bugetul european și mereu despre principiul valorii adăugate europene. El a apărut ca fiind un principiu director și niciun exemplu mai bun nu există aici decât cooperarea transfrontalieră. De asemenea, am avut această conferință în martie Uh, cu doamna Mihailova și au existat consens pe deplin și noastră ați participat, că s-a spus că cooperarea transfrontalieră ar trebui să fie susținută și um, dezvoltată pe deplin. Din, din păcate, mi se pare că acum propunerea nu reflectă asta. Nu cred că economisim unde trebuie. E vorba de 6,5 miliarde creștere la um, intermobilitate, dar este mai mult decât toată cooperarea transfrontalieră care influențează viața a o treime din cetățenii care trăiesc la frontieră. Și atunci ne întrebăm cum cheltuim banii, dacă îi cheltuim corect sau nu. Cooperarea transfrontalieră însă nu are nevoie doar de bani. Doresc să felicit Comisia pentru faptul că a făcut revizuirea transfrontalieră care sunt obstacolele și că a venit cu o propunere curajoasă despre mecanismele transfrontaliere dincolo, în Interreg și dincolo de Interreg. Am vorbit despre a construi încredere, a aduce Europa mai aproape de cetățeni prin politica de coeziune și vă dau un exemplu. În programul ceh și polonezi, eu sunt la frontieră cu Cehia și Germania, am avut 400.000 de, de participanți la evenimente și la proiecte Interreg, iar 300.000 de au participat în proiecte mici și cred că am reușit un mare, mare succes împreună, noi cei de la cele trei instituții. Pentru prima dată am luat un fond mic, de la un proiect mic, comisia ne-a ascultat propunerea și am reușit să prezentăm proiectul la regii, ceea ce a fost uh, un mare pas înainte, făcând ca astfel să, aducem, să ducem politica de coeziune acolo unde este nevoie de ea, la cetățeni. Și în al treilea rând, simplificarea. Aici cred că avem o mare problemă cu numărul de controle și cu certitudinea juridică. Doresc să mă axez pe problema cooperării transfrontaliere. Comisia sugerează că pentru micile proiecte sub 100.000 de euro, opțiunea de cost simplificat să fie obligatorie. Eu zic că da, merge în direcția cea bună această treabă, dar uh, dacă sunt beneficiar, se utilizează sume forfetare, costuri unitare, dar apoi, dacă e vorba și de cofinanțare din bugetul municipal sau de stat, poate să vină Inspecția Națională și îmi cere factură pentru fiecare centimă. Deci, oricum trebuie să fac uh, asta toată tevatura administrativă. Deci să existe un acord între UE și statele membre sau un acord de parteneriat, în așa fel încât, dacă e vorba de un proiect european, să se aplice procedura uh, de cost simplificat și să ia, ia să ia întâietate. Doar astfel putem să progresăm. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumim foarte mult! Ultimul voitor, vorbitor de la Regi, domnul Iurov. Să fiți, vă rog, însă foarte succint în așa fel încât doamna comisar să aibă timp de răspuns. Madame la quelques, quelques mots très simplement. Euh, d'abord, pour rappeler que beaucoup... Mulțumesc, doar câteva cuvinte. Sigur, avem multe lucruri de făcut uh, la propunerile deja formulate. Să nu uităm, cu câteva luni în urmă, <clears throat> nu știam dacă vom mai avea sau nu o politică de coeziune care să lucreze într-adevăr în interesul tuturor regiunilor europene. Am uh, văzut uh, aceste propuneri, le-am comparat cu uh, cifrele pentru perioada precedentă, e un demers normal, dar să nu uităm că lucrurile trebuie să se schimbe și politica de coeziune trebuie să adapteze, să meargă înainte, pentru că s-au schimbat multe lucruri în Uniunea Europeană în ultimii șapte ani. Mă refer în principal aici la al șaptea raport de coeziune, publicat de comisie și care evidenția o serie de aspecte extrem de interesante, în principal această evoluție. Vedem foarte bine că anumite regiuni pe parcursul acestei perioade au înregistrat o creștere semnificativă și în același timp alte regiuni au fost afectate grav de criză. Raportul, de asemenea, evidențiază foarte bine situația anumitor regiuni, regiuni cu venituri medii, intermediare, și vedem că pentru acestea exista un risc de scădere dacă nu acordăm suficientă atenție situației lor. Raportul de asemenea arată bine că aceste regiuni aveau cele mai slabe niveluri de creștere. Propunerea Comisiei de a extinde domeniul de aplicare și la regiune în tranziție. E un demers salutar, e o idee care evident merită atenție și sunt de acord de asemenea cu ce a spus reprezentantul Comitetului Regiunilor în legătură cu cofinanțarea. Să trecem la 70% pentru cofinanțare pentru aceste regiuni în tranziție și doar o singură chestiune înainte de a termina. Dacă ne uităm la devoluția din, din uh, Uniunea Europeană, evident trebuie să ne gândim și la Brexit. Multe regiuni vor fi afectate grav, dur, chiar de efectele rapide ale Brexitului, fie că e vorba de cooperări directe sau de schimburi economice, comerciale, transporturi și așa mai departe. Consider, prin urmare, după cum am spus deja, că Europa ar trebui să pregătească fie un fond, fie anumite instrumente, mecanisme de natură a sprijini regiunile, mai ales regiunile care vor deveni regiuni de frontieră în contextul acestui Brexit care se apropie cu pași repezi. Și, domnule comisar, de aceea mă întreb care e poziția noastră din acest punct de vedere. Mulțumesc foarte mult. Doamnă comisar, aveți cuvântul. Cu rugămintea de a încerca să răspundeți la aceste întrebări de fiecare dată vedem că timpul nu e suficient, însă aveți cuvânt. Very much. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. În ceea ce mă privește pe mine este o plăcere, după cum am spus. Astăzi dezbaterea a fost foarte interesantă. Sunt unele subiecte unde opiniile sunt divergente, dar per total cred că reuniunea de astăzi este o altă confirmare cu privire la um, felul în care înțelegem și percepem la fel politica de coeziune, în beneficiul cetățenilor noștri. Ce a spus domnul Boștinar a fost foarte frumos. Este și compatriotul meu. Și încep cu ceea ce a spus domnia sa. Pentru mine, Politica de coeziune nu are culoare politică, deci este foarte important să lăsăm la o parte toate prejudecățile uh, și să apărăm cel mai util instrument, o politică de investiție pentru toate regiunile. Suntem cu toții de acord uh, legat de importanța politicii de coeziune și de de faptul că e necesar să existe o cooperare la nivelul Uniunii Europene, între nivelul local, regional și european. Mă bucură faptul că sunt aici nu doar împreună cu eurodeputații, am uh, plăcerea să-i văd mult mai des, dar și cu dumneavoastră, reprezentanții regiunilor, căci la o adică dumneavoastră sunteți uh, legătura noastră directă cu cetățenii. Sunteți reprezentanții autorităților locale, sunteți reprezentanții votanților europeni. Câteva comentarii cu privire la pachetul legislativ. Am prezentat propunerea noastră în mai, în luna mai, și am ascultat cu mare atenție observațiile, comentariile și ideile dumneavoastră. Așteptăm acum ca Parlamentul European și Consiliul să ajungă la o poziție comună, să se înceapă negocierile cât mai repede posibil. Lansez o provocare, să aveți un plan uh, de a începe trialogul în decembrie, dacă sunteți de acord, domnul, doamnă și domnule președinte. Cred că este foarte important. Ar fi bine să nu existe întârziere. Deci dacă vrem să implementăm noua perioadă de programare la timp, nu ca această ultimă perioadă, atunci cel mai târziu trebuie început trialogul în decembrie. Și sper ca în martie, la Sibiu, în timpul președinției române, să avem un acord. Suntem cu toții membri Parlamentului European, ai acestei instituții, și indiferent de experiența noastră, de câte cunoaștem, e clar că noul Parlament nu se va lansa imediat în discuțiile despre CFM, deci uh, întârzierile vor fi și mai mari și cred că este crucial de data aceasta pentru statele membre și regiuni să existe un CFM. Reprezentanții de la Consiliu, adică șefii de stat și de guvern care reprezintă statele membre la Consiliu, ar trebui să fie pe deplin conștienți de daunele uh, rezultate în urma unor potențiale întârzieri, dincolo de alegerile europene. Căci, după cum ziceam, nu știm cum va arăta noul Parlament European și cu siguranță durează un pic până ce Parlamentul se va organiza, deci va fi o întârziere de cel puțin jumătate de ani, jumătate de an însemnând uh, bani naționali de introdus în uh, proiectele europene, care nu vor fi proiecte finalizate cu bani europeni, așa cum fusese prevăzut. Sunt foarte conștientă și sper că și dumneavoastră de faptul că toate aspectele financiare ale propunerii vor fi rezolvate asupra uh, iar um, uh, hotărârea va fi la nivelul șefilor de stat și de guvern. Dar restul e în mâinile dumneavoastră, la Parlamentul European. Ați uh, ridicat multe întrebări. De exemplu, domnul Schneider s-a referit, referit la indicatori, s-a referit la Germania de Est, uh, Germania de Vest. Indicatorii sunt aceiași, PIB per capita. Uh, Ehm, deci, eh, prin urmare, cu cât ești mai bogat, cu atât primești mai puțin. Dar cum acești bani vor fi cheltuiți, asta e deja o chestiune ce ține de programele naționale și regionale. Și trebuie să concepem aceste programe încă din această perioadă și trebuie să mergem înapoi în statele membre, să vorbim cu regiunile, cu, guvernul, cu guvernele naționale, în așa fel încât să poată fi încheiată la timp această, programă de, această perioadă de programare, mă scuzați, și să fie deja prevăzute noile programe. Sunt de acord cu aproape toată lumea cu privire la alianța strategică între Comitetul Regiunilor, Parlamentul European și Comisia, Este foarte important uh, să existe un acord și cu Consiliul, iar în ceea ce privește N plus 2, asta este în mâna dumneavoastră. Iarăși, noi deja am depus propunerea cu N plus 2, cu propriile explicații, dar acum dumneavoastră hotărâți mingea în terenul dumneavoastră la Parlamentul European. Doamna Crel a rostit niște lucruri foarte importante, căci nu este business as usual. Este o mare răspundere pentru noi, chiar și pentru generațiile ce vor urma, să fim mai apropiați de cetățeni, să fim în măsură să redobândim încrederea și să oprim valul de euroscepticism. Este investiția cea mai importantă și nu suntem suficient de agili în a arăta asta. Sunt, ef- sunt uh, eforturi reciproce. Pentru că știu că sunt țări unde nici măcar nu sunt menționate fondurile europene, dacă nu merg eu în persoană. Sau când se inaugurează un, proce- un proiect. Cred că a sosit momentul ca asta să nu se mai întâmple. Ca mm. automat tot ce vine de la Bruxelles să fie rău și când e ceva bun să nici nu fie menționat. Asta se întâmplă la nivelul primarilor, la nivelul regiunilor, dar din păcate și la nivelul ministrilor europeni care vin acum la Consiliu și ce fac? Spun care este um, proiectul pentru care trebuie să ne felicităm și apoi merg acasă, inaugurează proiectul respectiv, omițând să menționeze contribuția europeană. V-ați referit și la programul Interreg, ceva foarte drag mie, programul de cooperare transfrontalieră de asemenea. Știți că acum avem o comunicare și încercăm să transpunem totul în realitate. Oferim uh, orientări în așa fel încât să ajutăm statele membre în ceea ce este cooperarea transfrontalieră în regim voluntar. De exemplu, un stat membru să ducă legislația în alt stat membru să fie cumva în avantajul, în avantaj reciproc. Pentru mine, cooperarea transfrontalieră este ceva foarte, foarte important. Uneori uh, privim acest lucru ca fiind ceva de la sine înțeles, nu doar fiindcă este vorba de creștere economică, ci și fiindcă sunt vindecate niște răni care persistă pe continentul nostru. V-ați referit la Slovacia și Republica Cehă, v-ați referit uh, la Austria Inferioară și Bratislava, unde mulți au murit, între uh, Frankfurt și Strubițe, Frankfurt am Oder locuri unde au existat multe decese în trecut și acum oamenii trăiesc unii cu alții, merg la facultate. Este totul un proiect, un program de pace. Să vedem însă, de exemplu, um, cât va mai investi după Brexit uh, Regatul Unit în programul de pace creat de Uniunea Europeană. Uh, Mă bucură foarte mult că guvernul uh, britanic va dori să continue programul, așa cum îl vom intitula Peace Plus. Și cu privire la Brexit, ca să răspund la ultima întrebare, deja ne afectează pe noi toți, căci pierdem un al doilea contribuitor net ca dimensiune. Să vedem însă cum, uh, vor, cum se vor încheia negocierile Negociatorul șef este domnul Barnier, el a fost uh, comisar pentru politica regională și el a știut foarte bine cât de important este să existe acorduri financiare. Ne-am înțeles că până în 2023 Regatul Unit să plătească angajamente către toate statele membre, căci ei au fost acolo când s-au votat alocările pentru toate statele membre. Ne vom continua activitatea în orașe, în regiuni, în Regatul Unit Universitate în Manchester, Glasgow și așa mai departe. După cum spunea și doamna președintă, nu avem suficient timp la dispoziție să vorbim acum despre toate acestea. Doresc însă să mai spun un lucru. A fost Săptămâna Europeană a Cetățenilor și a Regiunilor. În timpul acesteia, pentru Va fi, mă scuzați. Pentru noi este foarte important să ne angajăm în discuții cu uh, toți cei din uh, plan local. 6.000 de invitați, jurnaliști, cu toții trebuie să vorbim despre politica regională, despre politica de coeziune, să reflectăm un pic la aceasta. Săptămâna Europeană a Regiunilor este, de fapt, cea mai tânără săptămână, căci tinerii vor fi peste tot, la conferințe vor participa. Până la urmă e vorba de viitorul acestora și mă bucură foarte tare că am reușit să luăm legătura cu atâția tineri. Ieri am avut o dezbatere împreună cu președintele Juncker foarte frumoasă. Au participat tineri din Croația, care acum lucrează în Regatul Unit. Au fost de exemplu, și tineri din alte state membre. Unii, de exemplu, se bucură foarte tare de Erasmus, de Interreg, de proiecte transnaționale. Sunt foarte implicați și ei își dau seama acum că asta nu e de la sine înțeles, nu vine așa din neant, ci este mulțumită Uniunii Europene. Suntem cu toții parte a aceleiași familii. Asta este foarte important de transmis. Mai sunt și alte lucruri de natură mai tehnică. Poate altă dată. În orice caz, discutând despre simplificare, vorbim și despre auditul uh, simplificat și costul simplificat. Am vrea să avem mai multă încredere în auditorii naționali, căci este foarte clar ce ne dorim. Eu vreau ca beneficiarii să se axeze mai mult pe implementare decât să uh, bifeze proceduri, controle și așa mai departe. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Este o plăcere pentru mine. Sper să avem timp să ne mai vedem și sper să plecăm de la această reuniune cu toții cu ideea că trebuie să facem tot posibilul ca să începem trialogul pe CFM pe politica de coeziune și pe regulamente. Asta cât mai repede posibil. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, domnule președinte Oswald. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. Vă mulțumim, doamna Mihailova. Sper că eu știu, trebuie să punem capăt uh, acestei reuniuni. Nu avem timp de concluzii. Vreau să mulțumesc tuturor Mă bucur că suntem pe aceeași linie, Comitetul Regiunilor și Parlamentul European, deci avem aceleași idei. Pentru noi un avantaj. Ați vorbit despre trialoguri. Dacă am putea să fim observatori la trialog, nu să devenim membri, n-ar uh, interesa foarte mult. Deci vă rugăm dacă se poate să acceptați să participăm la trialoguri. Deocamdată Vom avea discuțiile noastre obișnuite și sper că discuțiile noastre vor fi încununate de succes. Mulțumesc foarte mult pentru regiunile noastre, mai ales. Mulțumesc, președinta. Mulțumesc. Permiteți-mi să susțin tot ce au spus participanții în aceste discuții. Este absolut clar, e vizibil că avem o viziune comună pentru viitorul politicii de coeziune, înțelegem rolul acestei politici, înțelegem răspunderile pe care le avem și înțelegem cât de important este să uh, le dăm cetățenilor rezultate prin această politică cât mai curând cu putință. Trebuie să fim și strict și flexibili în același timp, dar trebuie să fim foarte aproape de cetățeni. Acesta este mesajul reuniunii noastre de astăzi. Mulțumesc tuturor! Sper că vom avea posibilitatea din nou să discutăm problema. Vreau să menționez două chestiuni de ordin tehnic. Comisia Regii continuă la 11.45 avem o sesiune de voturi, deci vă rog să fiți în încăpere la 11.45, iar noi acum, împreună cu domnul Oswald și doamna Crel, vom avea o scurtă conferință de presă în fața uh, în hol ca să informăm despre reuniunea de astăzi. Mulțumesc. La 11.45 pentru Comisia Regii.

Da. Da. Yeah.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

I say welcome to all the members of Bun venit, stimați colegi. Mă bucur că ați putut veni la timp pentru vot. Știți că Motivul pentru care s-a modificat ordinea de zi inițială e acela că mulți colegi participă la activitățile asociate cu ziua regiunilor. De aceea am încercat să combinăm votul cu ședința comună cu cei de la Coter. Putem trece la vot. Mai întâi votăm propunerea de modificare a regulamentului prin dispozițiile comune referitor la recursul la rezerva de performanță pentru reforme structurale. Știți că am avut un schimb de opinii extins pe 28 iunie. Doamna Crel și domnul Van Nistelrooy, co-raportorii, au decis să respingă propunerea din cele șase avize, cinci au cerut respingerea propunerii. Prin urmare, nu mai avem decât cinci amendamente de votat. Dați-mi voie să vă explic procedura. Dacă sunteți pentru respingerea propunerii, trebuie să votați împotriva tuturor amendamentelor. Dacă sprijiniți propunerea comisiei, trebuie să votați în favoarea uh, cel puțin a unui amendament. Mai doriți să spuneți ceva cu raportorii, domnul Van Nistelrooy? Aveți perfectă dreptate. E, așa stau lucrurile. E de altfel un moment istoric. Pentru prima dată la regii respingem procedura comisiei, cel puțin în 15 ani de când sunt eu aici, n-am mai văzut așa ceva, au mers prea departe. Am avut programul de sprijin, l-am extins, însă aici eh, era, mergeau mult prea departe. În noua perioadă lucrurile vor merge altfel. Așa că, iată, avem primul vot de neîncredere, practic, de la regii. Sper, cel puțin, sigur, colegii vor decide votând. Mulțumim. Doriți să spuneți ceva? Nu? Bine, atunci trecem direct la vot. Votăm. Propunerile amendamentele propuse. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul Envy, Envy 1, cine este pentru, cine este împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, respins și acesta. Și acum votul final. Pe apel nominal deschidem votul. și închidem acum votul. Propunerea comisiei este respinsă. Acesta este rezultatul. Vă mulțumesc pentru vot. Urmează votul referitor la poziția Parlamentului referitoare la raportul intermal privind CFM 2021-2027, poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord. Domnule Von, doriți să ne spuneți câteva cuvinte? Vă rog, foarte pe scurt, doamnă președinte. Noi pregătim avize, unele mai importante decât altele, Cred că în fața noastră avem uh, unul dintre cele mai importante avize ale Comisiei noastre, pentru că acesta ne dă posibilitatea să influențăm viitorul cadru financiar multianual. Comisia Bugete <clears throat> așteaptă propuneri de la noi pe care să le poată utiliza în negocierea viitorului cadru financiar multianual. Am avut discuții intense cu raportorul din umbră, cu alți colegi și după aceste dezbateri am ajuns rafinat la o, o serie de compromisuri și Colegi, chiar dacă nu vă mulțumește pe deplin întregul raport, dacă nu sunteți de acord chiar cu toate compromisurile, în ultimă instanță sprijiniți acest aviz. Ar fi o greșeală ca noi, cei de la Comisia Regii, să nu uh, venim cu un aviz pentru colegii de la bugete. Chiar dacă nu sunteți 100% mulțumiți, votați în sprijinul uh, uh, textului final. Mulțumim foarte mult. Trecem acum la vot. Începem cu compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru? Împotrivă? Abțineri. Haideți să verificăm la 14. Vot electronic la amendamentul 14. Închidem votul. Se adoptă. Vedeți aici rezultatele, 17 pentru, 14 împotrivă. Acum trecem la amendamentul 16. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, Respins. 18 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. La 18, votul este deschis. Închidem votul și este respins. 17 împotrivă, 13 pentru. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25. Pentru, Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26 e identic, respins. 28. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 27, caduc? <clears throat> nu. 27. Cine este pentru 27 împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Amendamentul 30. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. 40. Deschidem votul. Închidem votul acum și este respins. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 52. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Dar verificăm. 52. Deschidem votul. Închidem acum. Respins. 62 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins. Haideți să verificăm. Verificăm 62. Deschidem votul. Închidem acum votul. Se adoptă. Greșeala mea spune doamna președinte. 53. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 caduc, pentru că s-a adoptat 53. Așa că votăm amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la compromisul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Mergem acum la compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cred, spune președinta. Amendamentul 64 retras împreună cu 65, căci au fost identice. 66 e caduc. Ba nu, îl votăm, spune președinta. Reiau, îmi cer scuze, spune președinta. 64 este retras. Dar 65 nu este și deci îl votăm. Votăm 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 66 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 67. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Doriți o verificare. La 67. S-a deschis votul, vă rog. Să verificăm. S-a închis votul și se respinge. Șaizeci opt, șaizeci nouă, căci sunt identice. Pentru? Ba nu, sunt caduce. Din cauza lui... Uh, 66 sau 7, spune președinta. Bine. Deci sunt caduce amendamentul 70. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Considerente. Compromisul 1. Pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Doriți o verificare. La amendamentul 3, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica, vă rog, amendamentul 5 prin vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ce se întâmplă cu amendamentul 6? E caduc. Trecem la amendamentul 7. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Eu cred că se respinge. Dar vreți să verificăm. Bine. Vot electronic la amendamentul 7 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abține? Cred că se respinge, spune președinta. Și acum trecem la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă decizia de respingere a propunerii comisiei. Acesta a fost votul. Vă mulțumesc foarte mult. Închidem deocamdată această reuniune și ne revedem la orele 15. Vă mulțumesc!